Okay, colleague. Dragi colegi, am ajuns la ultimul vot înainte de vacanța de Paște, după care urmează două puncte informa importante. Unul se referă la Africa și celălalt la uh, impozite. Dar haideți mai întâi să votăm, nu cred că e prea complicat, mai întâi vom vota. Deci cine este pentru vacanța de Paște? Vă rog să votați acum. S-a deschis votul. Mine's not working. Vote is... La mine nu funcționează, s-a deschis votul, nimic nu funcționează. Well, something's working, because some people have voted. Um, That's bizarre. Ah, oh, mine's working now. Yeah, everyone, everyone's vote working now. Totul funcționează acum. Annelies is voting, he's abstaining. Annelies se abține în legătură cu vacanța de Paște, nu știe dacă vrea să... Yeah, what's Easter, yeah. So, okay, the vote is closed. Bun, s-a închis votul. Avem 17 persoane participante la vot, 15 pentru, 2 abțineri. Cei care s-au abținut își petrec aici sfârșitul de săptămână și nu merg acasă de Paște. Deci cred că a votat toată lumea și putem să începem votul. Acum trecem la treburi serioase. La reuniunea coordonatorilor am discutat despre întrebările cu solicitare de răspuns oral referitoare la asistența oficială pentru dezvoltare. Avem uh, acum adoptarea unei întrebări cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei și deschidem votul. The vote is closed. S-a închis votul. 15 pentru și un vot împotrivă și nicio abținere. Mulțumesc foarte mult. Se adoptă. We move to second question. Trecem la a doua întrebare cu solicitare de răspuns oral care e practic aceeași, dar adresată Consiliului. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. And it's adopted by the... Se adoptă cu aceeași majoritate. Mulțumesc frumos. Întrebările acestea încercăm să le includem pe ordinea de zi a plenarei din aprilie which will mean some work in the political groups to make sure that happens. Ceea ce înseamnă că va trebui să lucreze grupurile politice. Trecem la al treilea vot. După cum v-am explicat și ieri, e vorba de o erată, o erată foarte mică la um, regulamentul privind Corpul European de Voluntari. S-a deschis votul. Vot is closed. S-a închis votul. And it's a 16 in favor. 16 pentru, niciun vot împotrivă și o abținere. Mulțumesc frumos. Aici se încheie votul. So we can move on now to... Putem trece la punctul 17 acum un schimb de opinii privind acordul pentru comerț, dezvoltare și cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Africa de Sud, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Croației la Uniunea Europeană. Parlamentul trebuie să își dea acordul. Aveți proiectul în față, nu s-au primit amendamente și dau cuvântul domnului Stier. Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. După cum știți, este un dosar tehnic am avut un prim schimb de opinii și vrem doar să fie reflectat în legislație faptul că în iulie 2013 Croația a aderat la Uniunea Europeană și Consiliul a propus o decizie care prevede adoptarea unui protocol adițional la acordul UE-Africa de Sud, ținând cont, bineînțeles, de aderarea Croației la Uniunea Europeană. Protocolul adițional a fost aprobat de Consiliu pe 9 octombrie 2014 și de Africa de Sud în decembrie 2014, dar după cum am mai spus, suntem acum în Africa de Sud este în curs de a decide ce plenipotențiari să împuternicească pentru semnarea protocolului. Din câte am fost informat, nu avem noi evoluții. Ce, ceremonia de semnare trebuie încă să fie stabilită și în funcție de acest lucru, Consiliul va transmite oficial dosarul pentru avizul Parlamentului. Acest lucru nu ne împiedică pe noi să votăm, desigur, dar pentru semnare nu avem, nu putem da la plenară avizul final. Mulțumesc. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Mr. Leeds. Domnul Liz, Vreau să-i mulțumesc domnului Stir pentru munca depusă, nu mai am altceva de adăugat. Mulțumesc foarte mult. Ok, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Comisia nu, yes, no, I... nu este nimeni de la Comisia aici, se are. Cred că e de fapt o procedură standard, deci votul va avea loc în aprilie, presupun. Vom uh, colabora cu secretariatul. Trebuie să aflăm data ceremoniei de semnare, dar dacă nu, noi putem oricum să organizăm votul în comisie, dar oricum vom uh, informa secretariatul. It looks like April, we're being told. Probabil că aprilie, dar uh, vom vedea. Okay, move to item. Trecem la punctul 14 cursul dat inițiativei cetățenești Right to Water. Colegii știu că în tratatul de la Lisabona s-a introdus o nouă procedură privind um, inițiativa cetățenească prin strângere de semnături. Astfel, cetățenii pot să depună o inițiativă uh, la Uniunea Europeană una dintre aceste inițiative este Right to Water și domnul Preda este raportorul nostru pentru aviz. Vă rog. Doamna, doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, cum uh, vous avez certainement reçu. Cred că ați primit uh, textul avizului. Din data de 11 martie 2015, nu este lung, Am să încerc să completez uh, textul cu câteva observații foarte generale. În primul rând, cred că știți că un lucru care ni se pare nou, uh, firesc, și anume să dăm drumul la robinet și să curgă apă nu este atât de firesc peste tot în lume, și mai ales în țările în curs de dezvoltare. Avem uh, cifre la dispoziție, care nu sunt totdeauna fiabile, dar uh, sunt totuși estimări credibile. Sunt 748 de milioane de persoane care nu au acces durabil la apă potabilă, sigură, și o treime din populația lumii nu are acces la servicii de canalizare de bază. Conform acestor estimări, 4.000 de copii mor zilnic din cauza unor boli legate de apă, din cauza condițiilor proaste de igienă. Avem multe cifre aici uh, legate de decesul copiilor cu vârsta sub 5 ani, decese provocate de diaree. Toate aceste cifre subliniază o realitate inacceptabilă din punctul nostru de vedere. Sigur că acum uh, există un angajament uh, pentru a obține un progres în ceea ce privește accesul la apă potabilă curată, sigură și la igienizare, sunt uh, obiective foarte demne și sănătoase. Această propunere se înscrie în dezbaterea privind dezvoltarea durabilă și la comisia noastră, la comisia DEVE, creăm, dorim să creăm un instrument care să permită eradicarea sărăciei și acest lucru include ameliorarea accesului la apă și la canalizare. Sigur că în acest context se dezbate și dimensiunea de gen, pentru că, în mod tradițional, femeile sunt uh, responsabile de uh, aprovizionarea cu apă. Am fost în Tajikistan acum câteva săptămâni și am văzut uh, peste tot cum femeile aduc apă. Este așa în multe alte locuri femeile cu niște ulcioare mari vin și cara apă pentru gospodărie. Deci există această dimensiune, desigur, și apoi trebuie să remarcăm și faptul că Uniunea Europeană și statele membre sunt cel mai mare donator în sectorul apă și igienă, un sector mai cunoscut sub abrevierea englez- englezească WASH, suma fiind de peste un miliard pe an. Pentru că e important să menționăm acest lucru, pentru că altfel facem un fel de autostigmatizare. Cu toate acestea, nu trebuie să uităm că Uniunea Europeană face foarte mult, face cel mai mult în acest domeniu. Nu trebuie să ne criticăm singuri când nu este cazul. Deci, în fiecare an, 1,5 miliarde sunt uh, investite de Uniunea Europeană în uh, țările în curs de dezvoltare și raportul Curții de Conturi pe 2011 arată că um, mai sunt probleme în acest domeniu. Sigur că lucrurile mai pot fi ameliorate, dar nu trebuie să uităm de această contribuție. În avizul meu am uh, ținut cont de competențele noastre și am spus că mai întâi dimensiunea legată de drepturile omului, a accesului la apă potabilă și canalizare trebuie respectată, după aceea, am spus că trebuie să sprijinim includerea obiectivului de a asigura apa potabilă sigură, canalizare și igienă adecvată pentru toți până în 2030, în cadrul post-2015. Măsuri care trebuie adoptate în septembrie 2015. Am spus-o la alineatul 2 din aviz. După aceea, asistența pentru dezvoltare trebuie mai bine concentrată în sectorul WASH, Aceasta este abrevierea sectorului apă potabilă, canalizare, igienă. Apoi să salutăm um, dezvoltarea de guvernanță și de structuri legate de acest domeniu în țările în curs de dezvoltare și um, mai ales să încurajăm proiectele în zonele rurale. Trebuie să susținem și inițiativele de solidaritate, cum ar fi programul ONU pentru dezvoltare în acest domeniu și inițiativele de tipul solidaritate de 1% pentru apă și canalizare. Cred că este o idee foarte bună, am trecut-o la alineatul 4 din aviz și în perspectiva cadrului post-2015 pentru dezvoltare pe care l-am menționat, este nevoie de un mecanism global de monitorizare ca să se urmărească progresele făcute pentru accesul la apă universal. În avizul meu am redus uh, ideile la esențial pentru că limitele sunt draconice și va trebui să depun amendamente, cum am făcut-o și în alte cazuri, ca să dezvolt un pic mai mult aceste puncte. Vă mulțumesc pentru atenție. Um, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Dorește cineva să ia cuvântul? Maria Hoibuch și Eli Schleim. Yeah, well, I put miss, yeah, we'll take Maria first. Then. Dăm da, întâi cuvântul Mariei și apoi Eli Schleim. Yeah, herzlichen Dank. Mulțumesc, Linda. Wasser ist Apa este un drept al omului. Sunt întru totul de acord cu acest lucru. Și aș fi dorit să fie și formulat așa, explicit, pentru că este o apa este o condiție fundamentală pentru supraviețuire și pentru dezvoltarea oamenilor în aceste state uh, unde accesul la apă este redus. Știm că există un acces inechitabil la apă, deci nu putem doar să spunem că, sub, că zona subsahariană este vizată sau că sunt alte state vizate în mod specific, uh, ci raportul OMS și raportul UNICEF subliniază faptul că există totuși progrese în aceste zone, dar există un acces inechitabil în cadrul populațiilor din aceste zone care sunt defavorizate. E vorba de zonele rurale, care sunt mai defavorizate decât zonele urbane și sigur că aceasta este o nedreptate socială foarte mare. Este Ă, pentru oamenii săraci mult mai greu să aibă acces la apă curată decât la oamenii bogați. Deci îl rog pe raportorul nostru să țină cont de acest lucru în avizul său. Și atunci când vorbim de finanțare, aș vrea să mai spun ceva. Când vorbim despre finanțarea pentru canalizare și pentru accesul la apă, Uh, dorim ca, uh, trebuie să ne hotărâm dacă dorim ca autoritățile publice să se ocupe de acest lucru sau uh, să fie și inițiative private. Eu cred că este bine ca autoritățile publice să se ocupe de canalizare și de accesul la apă. Însă există tot mai multe PPP-uri, parteneriate public-privat, deci, sunt colaborări între public și privat în anumite regiuni. Dacă s-ar privatiza însă apa, cred că am putea avea, ar putea apăra probleme. Trebuie să ne uităm la un concern ca Nestle, care pro profită de toate lacunele din legislație, care vinde apă îmbuteliată în zone unde oamenii nu au acces la apă, dar nu au nici bani ca să își cumpere apă. Aceasta nu este o metodă să pui la dispoziția tuturor uh, apă potabilă. Cred că în Nigeria apa a devenit mai scumpă decât benzina, un litru de apă mai scump decât un litru de benzină. Cred că dacă ținem cont de aceste lucruri ne dăm seama că suntem departe de a ne atinge obiectivele. Deci aș dori să avem uh, și acest lucru menționat în raport. Mulțumesc. Um, thank you. Um, I have, um... Mulțumesc. Eli Schleim în numele Patriciei Toe. Președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. O înlocuiesc pe Patricia Toia, care nu poate fi prezentă astăzi, și vreau să citesc uh, ce mi-a dat. Vreau să-i mulțumesc domnului raportor Preda pentru munca depusă. Din păcate, la nivel european, apa nu este prioritară, iar noi trebuie să schimbăm acest lucru. Apa este în același timp un factor de conflict, este un subiect delicat și trebuie să știm că pentru sectoare ca agricultura și energia, apa este fundamentală. În cadrul conferinței uh, privind schimbările climatice, trebuie să se pună accentul pe apă. Și în discuția de astăzi aș spune că un instrument ca inițiativa cetățenească trebuie să permită să ne gestionăm, să gestionăm acest obiectiv. Avizul nostru trebuie să reprezinte un stimulent să se sublinieze rolul important al acestui subiect și să anunțăm um, inițiativa cetățenească. Punctul de pornire trebuie să fie că apa trebuie să rămână un bun comun și nu trebuie să devină o marfă. Este esențial să amintim că este Uh, foarte important ca până în 2030 să se garanteze accesul tuturor la apa potabilă și la canalizare igienică. Can accesul la canalizare și la apă potabilă trebuie să fie pe picior de realitate cu alte inițiative la fel de importante. De asemenea, ar trebui să uh, susținem ideea creării unui fond destinat ameliorării infrastructurilor de aprovizionare cu apă potabilă și canalizare, uh, în țările în curs de dezvoltare. Mulțumesc! Grazie. Bene, io sono sostanzialmente d'accordo quanto... Domnul Corao, mulțumesc. Sunt uh, fundamental de acord cu ce a spus colegul Preda în avizul său. Doream să pornesc uh, de la observația legată de Tajikistan, unde am văzut uh, cum femeile cară apă, una dintre problemele din Tajikistan este că izvoarele care se află la frontiera cu Uzbekistanul nu sunt conectate cu satele, practic. O mare parte din această apă e folosită pentru agricultura intensivă și uh, toate acestea sunt uh, gestionate de o multinațională din China. Deci e o problemă de acces la apă între Tajikistan și Uzbekistan. Ca să revenim la țările în curs de dezvoltare, noi trebuie să ne asigurăm că există infrastructuri de aprovizionare cu apă în diversele zone și cred că prioritatea este ca sectorul public să controleze apa, după cum s-a mai spus. Există un mare pericol în primul rând, gestiunea apei în Uniunea Europeană și în afara ei uh, să cadă în uh, mâna sectorului privat. Pentru că dacă apa este gestionată în funcție de o logică a profitului, cred că nu uh, facem niciun serviciu cetățenilor. Și de aici pot apărea probleme. Noi am dorit ca apa să fie considerat un bun și un drept, să fie un drept al omului accesul la apă. Dar chiar și în Uniunea Europeană nu există acces liber la apă peste tot iar cetățenii europeni nu au nici ei această posibilitate cu toții. Perfect. Mulțumesc, doamna Bese. Gracias, presidenta. Eh, yo me voy a permitir... Eh... Vă mulțumesc, doamna președintă. Activitatea domnului Preda mi se pare extraordinară pentru că ne oferă o nouă perspectivă. Eu fac parte și din alte comisii care se ocupă de această temă și este vorba de un proiect de aviz uh, referitor la o inițiativă cetă- cetățenească, singura care a avut uh, succes până acum, în momentul în care discutăm despre revizuirea uh, directivei privind participarea cetățenilor prin acest instrument. În cadrul acestui uh, proces care se desfășurare privind uh, reformarea acestui, uh, modificarea acestui instrument, există un punct uh, important pentru Comisia uh, PETI. Ne dorim ca această inițiativă să ducă la modificarea tratatelor vis-a-vis -vis de anumite puncte. Uh, Aici este vorba de drepturile omului și cred că fiecare dintre noi are propria opinie vis-a-vis -vis de faptul că accesul la apă este sau nu un drept, însă în urmă cu 5 ani la ONU deja s-a stabilit că este vorba de un uh, drept fundamental. Deci accesul la apă, la apă potabilă, la canalizare este un drept fundamental, o premisă fără de care nu pot exista celelalte uh, drepturi. Uniunea Europeană a declarat deja că statele membre sunt obligate să treacă la măsuri active pentru a garanta acest uh, acces și, în plus, avem și noi anumite obligații și aș dori să spun câteva cuvinte despre articolul 208 din tratat, unde se amintește că Uniunea Europeană va ține cont de obiectivele politicii uh, pentru dezvoltare și este important ca Uniunea Europeană să dea dovadă de coerență în activitățile noastre, și să punem în, în aplicare uh, în mod eficace toate măsurile care garantează drepturile uh, omului. După cum s-a spus deja, apa nu este un uh, bun și este o adevărată valoare, o moștenire și nu trebuie să reinvent, reinventăm roata cu inițiativele pe care le avem, ci ar trebui să ne asigurăm ca cetățenii să se bucure de accesul la apă. Nu există nicio divergență de opinie din acest punct de vedere, însă trebuie să înțelegem că Uniunea Europeană are un, uh, are un uh, rol important și are diferite programe la dispoziție prin care să se implice. Un element uh, foarte important care se regăsește și în raportul domnului Preda se referă la necesitatea de a uh, garanta accesul de apă, pentru că doar așa vom putea să ne atingem obiectivele de dezvoltare ale mileniului durabilă. Ar trebui să stabilim și alte obiective și alți indicatori care să ne permită să monitorizăm uh, atingerea tuturor acestor obiective. Vă mulțumesc, domnul Stier. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să laud și eu munca raportorului nostru. În mod, în mod special, uh, perspectiva Um, pe care o aduce în acest raport, ținând seama de obiectivele de dezvoltare a mileniului după anul 2015, în mod special al șaselea obiectiv. Este important ca într-un aviz al Comisiei DEVE să discutăm despre toate aceste aspecte în contextul uh, noilor obiective de dezvoltare durabilă. Salut de asemenea faptul că această inițiativă a fost luată în serios de Comisia Europeană pentru că acest lucru nu s-a întâmplat vis-a-vis -vis de inițiativele trecute. Este un lucru pozitiv din acest punct de vedere. Mulțumesc. Mulțumesc. Dorește și Comisia să intervină? Îmi pare rău, nu vă cunosc numele, poate vă puteți uh, introduce. Vă mulțumesc. Lucrez la Defco, sunt șef de unitate pentru apă și aș dori să reafirm angajamentul puternic al Comisiei Europene în ceea ce privește accesul la apă și la uh, canalizare. În ultima perioadă financiară am reușit să uh, oferim acces la apă la mai mult de 17 milioane de oameni și la servicii de canalizare la mai aproape 20 de milioane de oameni. În noua perioadă uh, financiară, în urma agendei pentru schimbare, apa nu este văzută doar în contextul apei potabile și a canalizării, ci ca un aspect orizontal, drept urmare, ne preocupă și gestionarea transfrontalieră a resurselor de apă și a legăturii între apă, energie și securitate alimentară. După cum am spus deja unii membri ai Comisiei uh, DEVE, am înțeles și noi că există un conflict între utilizarea apei în uh, zonele în care este nevoie de resurse mari de apă pentru activitățile agricole, în detrimentul uh, persoanelor care nu au acces la apă potabilă. Din punctul de vedere al drepturilor omului, Comisia Europeană lucrează la uh, un set de instrumente privind drepturile omului. Este un exercițiu aproape finalizat și acest exercițiu ne va permite să evaluăm toate proiectele pe care le finanțăm pentru a înțelege cum Uh, este gestionată dimensiunea drepturilor omului în toate aceste proiecte, astfel încât să ne concentrăm mai mult asupra apei ca un drept al omului. În ceea ce privește dis, uh, discuția privind rolul parteneriatelor uh, public-private și din acest punct de vedere, Comisia Europeană, Comisia Europeană nu sprijină doar aceste parteneriate public-private, dar și uh, parteneriatele între uh, privați și privați. În anumite cazuri specifice, considerăm că sectorul privat poate avea un rol de furnizor de servicii um, în condițiile în care infrastructura rămâne uh, publică. Principalul obiectiv al nostru este garantarea accesului universal la apă într-un mod uh, inclusiv, uh, durabil și la costuri reduse. Deci să ajungem la un uh, sistem universal și durabil. Pentru a atinge acest obiectiv avem nevoie sectorului privat cu condiția punerii în aplicare unui uh, cadru de reglementare adecvat și cu condiția garantării accesului la apă pentru persoanele uh, sărace. Dacă doriți, uh, vă pot oferi și alte cifre, dacă nu, mă voi opri aici. Vă mulțumesc, domnule Preda, mai doriți să adăugați ceva? Le... Da, doream să le mulțumesc colegilor și reprezentantului DEVCO, care tocmai a luat cuvântul. Sunt anumite puncte menționate care formează deja fondul amendamentelor pe care le voi depune, după cum V-am spus, a trebuit să reducem textul, să-l scurtăm foarte mult și ca și altă dată am pregătit amendamente care vor completa textul. Deci mulțumesc pentru sugestii, sper să pot uh, să mă bucur de susținerea mai multor grupuri politice. Sunt multe de discutat, nu vreau să intru în detalii. Vom avea posibilitatea să aprofundăm discuțiile pe baza amendamentelor dar eu, la modul general, cred că trebuie să ne concentrăm pe dimensiunea de dezvoltare aici, pentru că e vorba de un aviz uh, de la Comisia DEVE pentru Comisia ENVI. Deci, poate colega mea germană va văd că discută cu doamna Hautala, acum nu mă ascultă, dar eu am să spun totuși ce am de spus, cred că nu trebuie să rezolvăm aici disputele ideologice, uh, legate de întreprinderile private, de multinaționale. E păcat că vorbește colega noastră. Doamna Hautala. Heidi, spuneam ceva pentru doamnă. Se poate être Spuneam că poate e util pentru dialogul politic. Spuneam că trebuie să ne concentrăm pe acest aviz uh, și și să nu uităm că e un aviz DEVE pentru colegii de la ENVI și că nu este cel mai bun uh, loc unde să rezolvăm probleme ideologice. Deci poziția anumitor grupuri față de inițiativa privată sau față de capitalism. Este un subiect care ține de DEVE, trebuie privit din perspectiva DEVE. Și în ceea ce privește accesul la apă, Uh, nu cred că avizul acesta este locul uh, în care să stabilim acele puncte, pentru că vorbim de inițiativa cetățenească aici. Eu sunt și membru la Comisia AFCO și colegul Șöflin la fel și deci cred că trebuie să fim mai modești, adică să ne asumăm condiția de membri DEVE și să redactăm un aviz din perspectiva DEVE. Nu rezolvăm aici toate conflictele de pe lume, și nici toate conflictele ideologice. Vă rog să vă concentrați asupra acestor chestiuni. Această chestiune extrem de importantă care este accesul la apă și mai ales perspectiva post-2015. Cred că acesta este cel mai important lucru, altfel vom avea un text foarte lung care va fi un fel de bazar din care nu va mai înțelege nimeni nimic, pentru că Până la urmă nu vom spune lucrurile cu adevărat importante. Mulțumesc pentru atenție. And thank you very much to... Vă mulțumesc, domnule uh, Preda. Domn, am, consi- am considerat, uh, am schimbat puțin uh, ordinea de zi. Domnul Wesco a sosit și probabil că vom uh, reveni la ordinea de zi originală. Vă mulțumesc. Termenul limită de depunere a amendamentelor este săptămâna viitoare? Nu, cealaltă săptămână, 14 aprilie, termenul limit, limită pentru depunerea amendamentelor la avizul domnului Preda. Și urmează să votăm pe data de 6 mai. Dragi colegi, putem trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Item 15. Punctul 15. Relațiile între Uniunea Europeană și Africa și mă bucură faptul că astăzi alături de noi este Nick Westcott, director pentru Africa din partea Serviciului European uh, pentru Acțiune Externă. Nick, știu că tocmai te-ai întors din Nigeria, unde au avut, au avut loc uh, alegeri importante și acum asistăm la o schimbare la vârf în Nigeria și sunt sigur că ne vei spune lucruri interesante față de acest, uh, vis-a-vis de acest uh, eveniment și față de alte situații. Un coordonator al comisiei noastre ne-a sugerat să acordăm o atenție mai mare Africii, un uh, continent în, schimb, în, în schimbare, un continent de mari dimensiuni unde se întâmplă foarte multe lucruri în același timp și ne interesează să aflăm care uh, vor fi temele discutate în uh, Comisia Euro, în uh, Comisia între uh, Comisia, Comitetul uh, între Comisia Europeană și uh, Comisia Uniunii uh, Africane. Consiliul a adoptat deja concluzii privind situația din Africa Așa că vă vom da cuvântul. Uh, am prevăzut o oră pentru acest punct. Uh, vă voi da ocazia să luați cuvântul pentru 20 până la 20 de minute, după care vom avea o rundă de intervenții și întrebări, întrebări din partea colegilor noștri. Îți mulțumesc, Linda. Bună ziua tuturor, este o adevărată plăcere să vorbesc cu dumneavoastră. Nu voi vorbi foarte mult pentru că mă interesează mai mult uh, întrebările dumneavoastră. O să vă prezint pe scurt o privire de ansamblu a relațiilor între Uniunea Europeană și Africa și care este locul aspectelor uh, care țin de dezvoltare în cadrul acestor relații. Relațiile între Uniunea Europeană și Africa se bazează pe două instrumente tratatul de la acordul de la Cotonou, care guvernează relațiile economice și politice între țările, între UE și țările ACP, uh, din care fac parte, face parte majoritatea uh, țărilor africane și strategia Uniunii Europeană Africa, așa numită, GEZ, convenită în anul 2007, uh, cu ocazia celui de-al doilea summit între țările africane și Uniunea Europeană, care a avut loc la Lisabona. Această strategie este un uh, document larg uh, cu se întinde pe 8 domenii care acoperă aproape toate aspectele. Este un document uh, reafirmat în urmă cu un an cu ocazia ultimului summit Uniunea Europeană Africa, cel mai mare summit organizat vreodată la Bruxelles de Uniunea Europeană. Aici se regăsesc toate elementele și principiile strategiei comune. Pe trei axe principale din punctul de vedere al relației între cele două continente. Pace, prosperitate și persoane, oameni. Uh, este, aceste axe au fost uh, reafirmate în concluziile summitului și o să vă spun pe scurt ce am convenit, ce ne dorim și ce facem în legătură cu aceste uh, relații. Următorul pas în relațiile dintre Uniunea Europeană și Africa, după cum a spus doamna președintă, îl reprezintă întâlnirea între Colegiul Comisarilor European și Colegiul Comisarilor din Uniunea Africană, care va avea loc pe 22 aprilie, din nou aici, la Bruxelles. 9 din cei 10 comisari europeni vor participa, respectiv 21 uh, din uh, Colegiul de Comisari Euro- Europeni. Deci va fi o prezență aproape completă din partea ambelor uh, părți, ceea ce demonstrează importanța acestei întâlniri. Domnul Zuma, doamna Zuma va uh, prezida echipa partenerilor din uh, Africa și vom discuta aproape toate aspectele relațiilor noastre de la pace și securitate, trecând prin aspectele care țin de dezvoltare, schimbări climatice, imigrație, știință, știință tehnologie, agricultură, uh, schimburi comerciale, industrie, și așa mai departe. Vor exista grupuri specializate care vor discuta toate aceste teme diferite. La un moment dat, pe parcursul acestui an, va avea loc un uh, forum, un for uh, comun uh, care monitorizează punerea în aplicare a acordului convenit la summitul trecut. Probabil la sfârșitul verii, începutul toamnei, la Addis Abeba vor participa toate statele membre din Uniunea Africană și toate cele 28 de state membre ale Uniunii Europene împreună cu Comisia Europeană. În plus, vor participa și reprezentanții societății civile, diversi actori implicați, reprezentanții ai mediului de afaceri, pentru a ne asigura că toate, toate aspectele relevante pentru relațiile între aceste două continente ă, ă, vor fi acoperite. Apoi, următorul ă, summit va avea loc cândva, undeva în Africa, locul anume nu a fost stabilit. Relațiile între cele două continente se bazează pe interese, dar și pe obiective și valori comune și aș dori să vă prezint pe scurt uh, aceste trei puncte. Este, în primul rând, nu trebuie să uităm că discutăm despre relații între oameni și acest tip de relații are uh, câteva componente. Este vorba de schimb, uh, schimburi culturale, de contacte între persoane și aici, de aici se încadrează întreaga problema imigrației, despre care o să spun în curând câteva mai multe cuvinte, apoi dezvoltarea personală, educația, sănătatea, toate, toate lucrurile importante pentru dezvoltarea oamenilor și, în al treilea rând, drepturile, uh, drepturile omului, drepturile minorităților, drepturile persoanelor, dreptul de asociere, uh, libertatea de de exprimare, toate aceste valori fundamentale care țin de libertățile individuale. Și eh, avem mai multe lucruri în comun eh, decât ne-am putea eh, închipui. Poate în știri se amintesc, se amintesc mai, mai des lucrurile pe marginea cărora nu convenim. Și revin acum la migrație. Este un uh, dosar important pentru ambele părți și unul din uh, cei mai importanți pași înainte de la ultimul summit Uniunea Europeană-Africa a fost o declarație comună, un plan de, acți- un plan de acțiune cu cinci puncte convenit de cele două părți privind uh, imigrația. Uh, se recunoaște că este o problemă comună. Ambele părți uh, au interese comune și acestea sunt următoarele Nici unul dintre uh, parteneri nu își dorește ca uh, oamenii să fie forțați să plece din motive, din, uh, din motive eco- economice și politice. Toată lumea ar trebui să aibă libertatea de a purta o viață pașnică și prosperă acolo unde s-a născut pe de altă parte, ar trebui să fie garantată libertatea de circulație celor care au motive întemeiate, însă nimeni nu ar trebui să fie forțat să părăsească un loc dacă nu își dorește acest lucru. Deci aici avem foarte multe lucruri în, în comun. Pe continentul african există un fenomen al migrației uh, extins. Ne, con- ne concentrăm mai mult pe migrația dinspre, dinspre continentul african, dar uităm că și pe continentul african se manifestă tensiuni datorate deplasării oamenilor și cred că avem o experiență comună pe care o putem împărtăși pentru a gestiona mai bine asemenea situații. Pentru Uniunea Europeană este foarte important să discutăm cu țările de origine ale imigranților care ajung în Europa Tocmai de aceea cele două procese, procesul de la Rabat pentru uh, Africa de Vest și de Nord și um, procesul de la Khartoum pentru Estul Africii și pentru uh, Hornul Africii sunt uh, ingrediente, eleme, uh, ingrediente esențiale ale uh, dialogului uh, purtat până acum. Au fost înregistrate foarte, uh, foarte multe progrese până acum. Uh, eu am uh, fost activ în uh, Africa de Vest înainte de a veni aici la, la Bruxelles și vă pot uh, garanta că există foarte multe acțiuni care doresc să reducă imigrația ilegală din regiunile respective și acum demarăm același proces prin acordul de la Khartoum. Dacă nu am discutat cu țările de origine, nu am putea uh, Uh, rezolva rădăcina uh, problemelor despre care discutăm și anume faptul că oamenii sunt forțați să-și părăsească uh, țările de origine. Purtăm, drept urmare, un dialog cu toate țările uh, implicate, inclusiv uh, cele uh, care sunt originea uh, persoanelor care sunt forțate să le părăsească și doar așa vom putea combate cauzele care stau la baza imigrației. Nu este vorba doar de, de implicarea SAE, ci de toate instituțiile de la Comisia uh, Europeană, DG Home, de exemplu. Am participat la ultima întâlnire din, uh, care a avut loc în noiembrie la Roma, la care au participat, uh, printre alții, și comisarul Because the external... Avramopoulos, relațiile cu țările de, de origine, după cum am spus, sunt la fel de importante ca și buna gestionare a frontierelor noastre externe. Și acum aș dori să trec la prosperitate, a doua zonă de importanță, zona importantă a relațiilor noastre și aici cred că există un lucru care interesează în mod uh, direct Comisia dumneavoastră din punctul de vedere al relațiilor privind dezvoltarea. Aici avem uh, acordul de la Cotonou, și uh, serviciul nostru are un rol important împreună cu colegii de la, comis- de la Direcția Generală DEFCO, care au responsabilități în până în aplicarea a, a programelor. Serviciul European pentru Acțiune Externă se implică conform tratatelor în mai multe domenii. Împreună cu DEFCO suntem corresponsabili pentru procesul de programare, deci definirea uh, domeniilor unde urmează să fie cheltuite uh, fondurile care provin de la asistența pentru dezvoltare, astfel încât să fie garantată o abordare coerentă în relațiile cu toate aceste țări, o abordare care să țină seama de realitățile uh, economice și de parteneriatele dezvoltate. Am lucrat foarte mult la acest proces de programare împreună cu uh, Direcția Generală DESCO, cu delegațiile din statele respective și cu uh, partenerii Uh, de la fața locului. În al doilea rând, o parte integrantă a acordului de la Cotonou este o uh, relație bazată pe doi piloni, unul economic și uh, cel politic, și anume dialogul politic prevăzut la articolul 8 fără acești uh, doi uh, piloni, fără aceste două picioare, relațiile nu ar putea merge înainte sau nu ar putea merge înainte atât de repede pe cât uh, ne, atât cât ne dorim. Este un lucru deosebit de important pentru că în anumite domenii oferim asistență în funcție de buna guvernanță Uh, dovedită de partenerii uh, noștri, mai ales când vine vorba de sprijinul bugetar, un instrument deosebit de eficace de asistență, însă trebuie să fim siguri că banii sunt utilizați pentru obiectivele pentru care au fost oferiți. Este foarte eficace pentru că uh, Uh, ajută la construirea capacităților în țara respectivă, însă pentru acest lucru este nevoie de o abordare coerentă a politicilor macroeconomice și a punerii în aplicare la nivel uh, micro. Deseori acest lucru nu este uh, ușor de realizat și pe bună dreptate dumneavoastră, Comisia pentru Dezvoltare, Comisia pentru Control Bugetar, Curtea de Conturi Europeană, uh, Curtea de Conturi Europeană, doresc, doriți să fiți siguri că în momentul în care pune la dispoziție anumite fonduri, acestea sunt cheltuite pentru uh, obiectivele predefinite și din acest punct de vedere uh, dialogul politic este foarte important și în același timp procedurile de audit desfășurate. Există unele cazuri recente care ne-au arătat că o țară partener nu a respectat uh, premisele uh, punerii la dispoziție a ajutorului bugetar, dar prin, prin intermediul uh, dialogului politic am reușit să convingem țările respective să revină pe un făgaș normal. Mă gândesc la situația din Uganda, unde au fost fraudați bani nu, uh, nu din uh, fondurile europene, dar tot uh, bani veniți de la donatori internaționali. Cu toate acestea, s-au luat acțiuni pentru a remedia frauda respectivă și pentru a impune măsuri mai puternice care să împiedice pe viitor asemenea fraudă. Suspendarea sprijinului bugetar la care am recurs a însemnat că am avut o influență uh, o influență mult mai puternică pentru a schimba situația la fața locului. S-a, uh, întâmplat o situație similară și în Malawi, s-a numitul Cashgate, scandalul uh, banilor uh, pe șin, și am suspendat din nou asistența bugetară până când nu au fost adoptate măsurile urgente și o măsură mult mai drastică, recentă, este suspendarea asistenței bugetare oferite, oferite Ganei pentru că nu au fost uh, respectate uh, criteriile macroeconomice pe lângă uh, suspiciuni de fraudă și în acest caz pe, pe perioada suspendării acordării fondurilor împreună cu Fondul Monetar Internațional am reușit să redactăm un program uh, stringent care va, of, care va permite guvernului din Ghana să își consolideze situația financiară și să echilibreze uh, situația macroeconomică. Este nevoie, vedem foarte clar, de un dialog uh, politic în uh, acest parteneriat și în acest context Serviciul European de Acțiune Externă are un rol uh, util de jucat împreună cu colegii de la DG DEFCO. Desigur, situația este diferită de la o țară la alta, dar un element uh, important al, uh, al programelor uh, care se desfășoară în multe state din Africa se referă la guvernanță și în acest punct de vedere oferim sprijin pentru construirea unor instituții care să fie baza construirii uh, democrației și a unei uh, bune guvernări, indiferent că este vorba de sectorul judiciar, de gestionarea sistemelor financiare, de funcționarea parlamentelor, a comisiilor electorale și așa mai departe. Și din acest punct de vedere, angajamentul și dialogul politic este la fel de important ca și punerea Uh, în aplicare în practică acestor uh, programe. Și acum revenim la întrebarea referitoare la alegeri. Uh, am ales termenul prosperitate și nu neapărat dezvoltare durabilă, pentru că în această rubrică, prin acest termen, putem să ne să construim relații cu sectorul privat și cu actori comerciali pentru că, în mod evident, uh, relațiile comerciale, schimburile comerciale între Uniunea Europeană și Africa reprezintă o parte importantă a relațiilor între cele două continente. Dacă nu mă înșel, uh, schimburile comerciale uh, se ridică la o valoare de aproximativ 250 de miliarde de euro anual. Deci sunt relații comerciale importante cu o dimensiune a investițiilor foarte importantă Uh, Uniunea Europeană uh, uh, rămâne cel mai important partener, partener economic al Uniunii Europene. Există unii actori din țările emergente care recuperează teren, dar noi avem un rol important în continuare. Și un element important îl reprezintă faptul că importurile europene din Africa, din importurile din Africa în Europa, cam 40% din acestea uh, sunt uh, produse manufacturate deja cu o, o plus valoare generată în Africa. Deci Europa încurajează sectorul uh, manufacturier din Africa și nu doar dezvoltarea uh, sectorului extractiv. Este important să ținem cont de acest element pe lângă parteneriatul pentru dezvoltare. Serviciul European pentru Acțiune Externă împreună cu DEFCO se implică în acțiuni menite de a, pentru a îmbunătăți uh, uh, condițiile pentru investiții, nu doar investiții străine directe, dar și cele interne. La summitul de anul uh, trecut am discutat despre necesitatea de a trece de la, de la asistență pentru dezvoltare la investiții. Uh, și în al doilea rând să eliberăm, să sprijinim, să sprijinim spiritul întreprinzător în Africa. Și în legătură cu aceste două puncte, conlucrăm îndeaproape și cu Direcția Generală Trade și sper tot mai mult și cu DG Enterprise, pentru că aici există uh, potențial suplimentar de extindere și consolidare a relațiilor în acest domeniu. Promovarea integrării uh, regionale ține tot de prosperitate. Experiența din Europa ne-a demonstrat că piețele integrate sprijină uh, redresarea și creșterea economică. În foarte multe țări africane lipsește masa uh, critică, o masă critică pentru a ajunge la o sporire a numărului de, de întreprinderi, deci este important uh, în Africa să extindem piețele astfel încât sectorul uh, manufacturier uh, să se poată, să se poată dezvolta în mod adecvat. În ceea ce privește ultimul element al parteneriatului nostru, pacea, pentru că se înțelege tot mai bine relația între dezvoltare și securitate, acest ultim element devine tot mai important. Uh, conflictele distrug bunăstarea, în drept urmare, prevenirea conflictelor, uh, rezolvarea acestora în momentul în care izbucnesc sunt esențiale pentru efortul nostru pentru dezvoltare și aceste eforturi pot lua diferite forme, gestionarea crizelor, dacă acestea se manifestă și din acest punct de vedere, prin intermediul uh, bugetului pentru dezvoltare, ajutăm Africa să-și construiască capacitățile pentru a gestiona aceste crize uh, singuri. Din punct de vedere diplomatic, suntem foarte activi la uh, comunitățile regionale, locale sunt active, Uniunea Africană este uh, activ, foarte activă pentru a preveni conflicte, însă, în termeni fizici, prin Uniunea Europeană, prin facilitatea pentru garantarea păcii din Africa, a contribuit cu multe misiuni de păstrare a, a păcii în cazul în care există criză unde este nevoie de mai mult decât ce poate pune la dispoziție Organizația Națiunilor uh, Unite prin mijloacele uh, tradiționale. Uh, misiunea Amison din Somalia este un exemplu. Finanțarea vine prin acest instrument pe care l-am, pe care l-am uh, amintit și în Mali am contribuit, de exemplu, prin finanțarea unor operațiuni din partea Uniunii Europene înaintea desfășurării unor misiuni din partea ONU. Știm că s-a propus crearea uh, unei forțe uh, multinaționale pentru a combate Boko Haram sub conducerea CEAD. Uh, probabil că vom recurge la un, la un, uh, la un instrument uh, asemănător. Uh, um, cred că este o investiție importantă care va garanta uh, arhitectura de securitate din Africa și va permite rezolvarea mult mai rapidă a conflictelor. Aș putea să vă dau și mai multe detalii uh, referitoare la unele din conflictele regionale în aplanarea cărora Uniunea Europeană s-a implicat și în uh, Republica Democrată Congo, de exemplu, în uh, zona marilor uh, lacuri din estul Republicii Democrate, Democratice Congo, unde nu oferim doar asistență umanitară, dar și uh, garantăm tranziția înspre asistență pentru dezvoltare, apoi în zona Sahel, unde în contextul strategiei Uniunii Europene pentru această zonă, care este cred că unul dintre primele exemple uh, prin care am încercat să punem în aplicare o abordare uh, cuprinzătoare. Investim foarte mult în uh, dezvoltarea regiunilor uh, fragile din punct de vedere ecologic și economic din zona Sahel, astfel încât activitățile infracționale teroriste să nu fie singura sursă de locuri de muncă pentru oamenii din zona respectivă. Apoi, Republica Central Africană, unde DEFCO împreună cu Franța, Germania, țările de jos și alte state lucrează uh, împreună cu misiunea din cadrul politicii uh, europene de securitate comună pentru a garanta o situație uh, stabilă, după care să ajungem la dezvoltare și, nu în ultimul rând, Nigeria și uh, Uh, amenințarea prezentată de Boko Haram, nu, par, nu doar pentru Nigeria, dar și pentru țările învecinate, cum este Ceadul. Ceadul. Rezultatul ultimelor uh, alegeri sper că va fi benefic pentru evoluțiile economice pozitive, mai ales în nordul Nigeriei și pentru, uh, pentru consolidarea sistemului uh, educațional. Știm că Boko Haram uh, Um, dorește să recruteze tot mai mulți oameni și nu putem uh, să răspundem acestei amenințări decât, din nou, într-un mod cuprinzător. Există aici un aspect foarte important pentru Comisia pentru Dezvoltare, punerea la dispoziție asistenței, uh, unei asistențe pentru dezvoltare în aceste condiții dificile nu este lipsită de riscuri. Trebuie să ne asumăm riscul că nu, nu vom nu vom putea să cerem uh, ca toți banii investiți să poată fi justificați până la ultimul uh, eurocent. Trebuie să ne asumăm un anumit uh, risc, însă dacă nu ne vom asuma acest risc, situația se va înrăutăți și vom sfârși fiind nevoiți să investim chiar, chiar mai mult pentru a stabiliza situația. Ultima, uh, ultima remarcă legată de acest domeniu este că obiectivul nostru este de a încerca să evităm acest tip de criză, să creăm instituțiile necesare care să împiedice manifestarea acestor crize și este un obiectiv uh, crucial în uh, relațiile pe care le avem cu uh, continentul african. Investim foarte mult în, în instituții, în mod special în alegeri, și alegerile din uh, Nigeria, de unde tocmai m-am întors, sunt exemplu clasic. Nigeria este o țară de mari dimensiuni, o țară care uh, dispune de foarte mulți, uh, foarte mulți bani. Putem discuta despre modul în care sunt uh, împărțiți acești bani, însă putem să uh, oferim asistență, chiar și în acest caz. Am pus la dispoziție 35 de milioane de euro uh, Comisiei Electorale și diferitor grupuri din societatea civilă pentru a susține educ- educarea uh, electora- electoratului, pentru a consolida Comisia Electorală, pentru a pune la dispoziție expertiza necesară, după cum am spus, pentru a educa uh, electoratul, pentru a uh, uh, îi învăța pe cetățenii din Nigeria că pot și ei să monitorizeze procesul uh, electoral. Um, am contribuit și printr-o misiune de uh, observare a alegerilor. Domnul, colegul dumneavoastră FISAS a participat la această misiune împreună cu alți colegi, colegi de la Parlamentul European a avut un rol esențial pentru a verifica um, modul în care s-au desfășurat uh, alegerile. Au existat și misiuni de observare din partea ECOWAS, din partea Uniunii Africană, din partea Commonwealth, din partea Um, din partea unor organizații din Statele Unite ale Americii, în cadrul unui efort uh, colectiv uh, internațional, pentru că nu are rost să există o misiune de, de observare a alegerilor care spune că totul a mers minunat și o alta care spune că din potrivă, dar ci din, ce am reușit să ajungem la concluzii uh, comune între diferitele grupuri de observare a alegerilor. Lucrurile au, au, s-au desfășurat foarte bine și am putut vedea cât de mare a fost încrederea în Uniunea Europeană prin faptul că uh, la conferința de presă organizată de noi s-a, s-a înregistrat cea mai mare uh, prezență și tot, toate aceste acțiuni combinate cred că au contribuit în mod concret la faptul că am asistat la cele mai libere și mai pașnice alegeri din Nigeria, care au dus la un rezultat uh, istoric și uh, schimb al uh, puterii. Opoziția a câștigat și transferul s-a, transferul de putere s-a desfășurat într-un mod foarte pașnic în cea mai mare democrație din uh, Africa și mă bucur că pot spune că sprijinul pe care l-am oferit uh, noi împreună cu sprijinul oferit de alți parteneri a, avut un rol atât de important și am uh, prevenit apariția unor conflicte pentru că a existat riscul ca procesul electoral să fie fraudat și atunci uh, s-ar fi uh, uh, ajuns la un conflict real. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Vă mulțumesc. Vă rog să-mi spuneți dacă doriți să adresați întrebări până acum. L-am pe listă pe domnul Vente, domnul Noiser, domnul Pereira, Maria Hoibuch, domnul Vananen, Heidi Hautula. So about three minutes each is Cred că aveți fiecare la dispoziție 3 minute. Mă voi uh, trece și eu pe listă și începem cu uh, domnul Vente. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Chciałbym podziękować za tyle bardzo... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc pentru toate aceste informații pe care le-am primit și voi încerca să mă încadrez în cele trei minute. Ați subliniat o serie de elemente uh, ale politicilor europene în relația cu Africa. Ați menționat lucruri care sunt importante pentru mine, cum ar fi stabilitatea politică. Ați menționat de asemenea uh, piloni uh, precum comerțul, afacerile, societatea, drepturile omului și dialogul politic. Și, uh, în final, ați menționat Nigeria. Și aș vrea să mă refer la alegerile din Burundi, care urmează să aibă loc în curând, pentru că în ultima vreme am discutat despre încălcarea drepturilor omului în Burundi și alegerile care vor urma demonstrează că temerile cetățenilor sunt cât se poate de justificate. Pacea, interpretarea legislației electorale modul de organizare al alegerilor, organizatorii spun uh, că ei au dreptate, iar întreaga uh, luptă politică este tratată ca fiind una ilegală. Așadar, uh, activitățile bisericii sunt și ele supuse presiunii. Acestea sunt semne care par a fi periculoase, iar grupurile militare devin și ele tot mai importante din punct de vedere politic. Ceea ce înseamnă că apar foarte multe semne de întrebare și implicații uh, a ceea ce s-a întâmplat uh, în Nigeria. Burundi este una dintre cele mai sărace țări și Situația aici ar putea fi diferită față de cea din Nigeria, mai ales ținând cont că vor exista alegeri și în DRC, iar uh, Burundi este de asemenea o țară importantă. Iar în ceea ce privește observatorii alegerilor, știm cu toții că dialogul politic este foarte important, dar și managementul politic, instituțiile statului. Ei bine, aceste instituții ne-au solicitat asistență pentru dezvoltare. Așadar, cum putem să ne asigurăm că lupta politică din această țară este corectă? Domnul Noizer. Mulțumesc. În ceea ce privește relațiile Uniunii Europene cu Africa, aș dori să spun câteva cuvinte. Poate că uh, îmi încep critica cu un termen greșit, însă multe lucruri au sunat foarte soft, foarte armonios, însă, pe de altă parte, cred că există în continuare multe șantiere care există și trebuie abordate în relațiile dintre UE și Africa. În primul rând, aș vrea să numesc uh, destabilizarea din uh, zona subsahariană. Aceasta este nu numai pentru oamenii de acolo o, o amenințare importantă. Amenințarea importantă vine din partea Mauritaniei, din vest, trece prin Africa și ajunge până în Somalia, Eritrea și către părți ale Keniei. Și trebuie să existe o strategie comună, convingătoare a Uniunii Europene, care să implice și statele membre. Uh, indiferent de regiunea în care au loc conflictele, anumite state membre preiau o uh, responsabilitate specială, ceea ce poate că este justificat uh, din punct de vedere istoric, dar uh, îmi lipsește totuși o strategie comună a UE. Alte puncte pe care nu prea le-ați menționat sunt aceste EPA. Noi încercăm uh, și ne străduim ca resursele Africii să fie prelucrate la fața locului, așadar materia brută, să nu ajungă numai în țările industrializate sau în Europa. Dar, în practică, multe țări au senzația, și cred că așa se întâmplă și în realitate, că sunt exploatate în ceea ce privește resursele naturale de acolo. Relația specială prin intermediul țărilor ACP, pe aceasta ați menționat-o, dar cred că trebuie să ne străduim mai mult pe această direcție. Relațiile prin ACP față de Uniunea Europeană în ultimii 3-4 ani au fost neglijate. A devenit o relație ceva mai slabă. Cel puțin aceasta este impresia mea. Și dacă este să ne gândim acum la 2020 și căutăm o perspectivă pentru Cotonou 2020, cred că ar trebui să profităm de această șansă, pentru că mai avem timp pentru a reformula această relație, pentru a formula ora astfel încât să ne concentrăm pe Africa, să dezvoltăm propriile relații cu Pacificul și cu uh, zona Caraibe. Și un ultim punct pe care doresc să îl abordez, cum procedăm noi ca Uniunea Europeană cu alte state uh, donatoare, cu alte state precum China, Brazilia, atunci când vorbim despre uh, asistența comună. Mi-aș dori să existe aici un job sharing, cu toate că abordările din China sau din alte părți sunt totalmente diferite. Însă și această țară trebuie să fie activă în domeniul cooperării pentru dezvoltare. Așadar, ce părere aveți despre uh, relațiile cu China în acest sens și uh, relațiile față de Parlamentul Panafrican și, față de ace- și din acest punct de vedere aș vrea câteva detalii. Președinta, mulțumesc. Paula Weinen și apoi Maria Hoibuc. Doamnă președinte, Uh, Domnule Westcott, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră excelentă. Aș dori să continui uh, de unde a încheiat domnul Noizer observațiile sale. Rolul celorlalți actori în Africa. Cum este cooperarea noastră cu Statele Unite? Cum se dezvoltă aceasta în uh, domeniul cooperării pentru dezvoltare? Avem aceleași abordări politice în ceea ce privește problemele politice cu care se confruntă Africa? Care este rolul Chinei? Ați menționat China ca fiind o țară mare care cumpără multe resurse naturale din Africa. Care este rolul Chinei, așadar, în uh, zona dezvoltării, care este rolul lor politic și, de asemenea, care este rolul Indiei? Un al treilea actor global important. Domnul Noizer a menționat și Brazilia și aceasta este foarte importantă. Așadar, China, India, Statele Unite. Pe mine relația cu acestea mă interesează în mod explicit. Mulțumesc! Maria Hoibuc și apoi domnul Pereira. Maria mai întâi și apoi Pedro. Mulțumesc! Uniunea Africană este uh, finanțată în proporție de 90% de state donatoare, iar 80% dintre acești bani vin din Uniunea Europeană. Ați menționat deja parteneriatul intens, parteneriatul economic între Uniunea Europeană și Africa. Însă, Doresc uh, să mă alătur celor spuse de domnul Noizer în această privință, care a constatat la rândul său că nu avem numai uh, relații comerciale unde este vorba despre produse finite, ci sunt și foarte multe resurse naturale care ajung la noi și care sunt prelucrate aici, în Europa și nu în Africa și cu siguranță acesta este un minus. Uniunea Africană în sine în ianuarie a adoptat o viziune foarte importantă prin uh, agenda sa 2063. Dacă este să analizăm în prezent continentul, nu prea putem să ne imaginăm că obiectivul pe care și l-au asumat la conferința din ianuarie ar putea fi atins, ținând cont de faptul că statele membre ale Uniunii Africane nu uh, au încredere în propria lor Uniune încă pe deplin. Vor, uh, nu vor să își uh, transfere competențele într-acolo. Parlamentul European, ani de zile, a deținut puține competențe, de aceea se poate face o oarecare paralelă. Este însă un proces, un proces uh, în care noi am înaintat, de mult mai înaintat, mai uh, avansat decât Africa. Însă aș fi vrut să aflu de la dumneavoastră cum evaluați lucrurile, această nouă viziune a Africii. Sigur că este bine să ai o anumită viziune, o perspectivă, însă în ce măsură Uniunea Africană este prea ambițioasă în acest sens. Și, de asemenea, ce înseamnă pentru noi dacă Africa își impune ea însăși o astfel de viziune? În ce măsură putem noi susține un astfel de demers? Sunt convinsă că există potențial de susținere foarte mare în continuare. Și sigur, o asemenea viziune reprezintă o bază importantă. Trebuie să vedem și noi în funcție de ce ne orientăm parteneriatul cu Africa. Așadar, în această direcție aș dori niște detalii de la dumneavoastră și, de asemenea, în ceea ce privește Cotonou, ce urmează după 2020. Lucrurile vor rămâne în forma veche, ne vom concentra pe altceva. E bine, și în această direcție aș vrea să mai aflu câte ceva de la dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc, Maria, Pedro și apoi Heidi, dar a plecat. ah, sper că se va întoarce, iată că s-a și întors. Pedro și apoi Heidi. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, aș dori să mulțumesc oaspetului nostru pentru explicațiile pe care ni le-a oferit uh, cu privire la relațiile care guvernează uh, și condițiile care guvernează relațiile între Uniunea Europeană și Africa. Aș vrea să mă refer la câteva lucruri. Mai sunt câteva săptămâni înainte să aibă loc uh, summitul la care vor fi luate decizii cu privire la cadrul financiar pentru politica de dezvoltare după 2015 și aș vrea să vă întreb ce considerați dumneavoastră că ar fi vești bune ca urmare a conferinței care va avea loc? Care sunt mesajele politice și care sunt deciziile la care sperați ca urmare a acestei conferințe, care ar permite politicii de dezvoltare din Africa să avanseze, să progreseze. Cea de-a doua întrebare se referă la cooperarea cu țările care reprezintă o sursă de fluxuri migratorii. Acesta este un uh, element esențial al parteneriatului nostru cu Africa și cu toții știm că situația este dramatică în anumite țări, mai ales în zona mediterană. De asemenea, cu toții am văzut ce se întâmplă cu migranții care sunt transportați prin mm, apele Mediteranei și apar foarte multe situații tragice, dramatice. Ce părere aveți? Uniunea Europeană are motive să se simte satisfăcută cu agenda sa privind cooperarea uh, cu țările de origine ale acestor fluxuri de migrație? Ținând cont de amploarea circumstanțelor dramatice actuale, în ce măsură putem să ne referim la rădăcinile acestor migrații. De asemenea, vreau să salut inițiativele recente ale Uniunii Europene care oferă uh, asistență guinei Bissau, care beneficiază de o nouă conducere politică. Există un nou prim-ministru care merită o șansă din partea noastră. Merită șansa de a da o pagină în ciclul instabilității politice care a făcut atât de rău acestei țări și i-a împiedicat dezvoltarea. Sigur că au existat factori politici, istorici, culturali. Portugalia a urmărit în aproape evenimentele din uh, Guinea și aș vrea să știu care sunt prioritățile și obiectivele care ar trebui să fie acoperite prin asistența oferită de noi acestei zone. Mulțumesc, Heidi Hautala. Heidi. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebările mele se referă de asemenea la cooperarea pentru dezvoltare și la instrumentele aferente. Ați menționat uh, sprijinul bugetar și rezultatele care pot fi obținute prin sprijin bugetar și sunt de acord cu dumneavoastră că este un uh, instrument foarte bun, iar în ultima vreme am observat că în Tanzania s-a întâmplat, uh, s-a, a existat o situație în care uh, au apărut irregularități și o administrare greșită, ceea ce, dacă nu greșesc, a dus la o situație în care sprijinul bugetar nu a mai fost plătit. Poate puteți să ne dați mai multe detalii cu referire la, la rolul Uniunii Europene în această situație. Cea de-a doua întrebare se referă la acele țări care sunt foarte bogate în resurse naturale și care nu sunt capabile într totul să administreze și să gestioneze resursele respective într-o manieră transparentă. Care sunt prioritățile dumneavoastră în țări precum Tanzania, Mozambic, și altele unde există o perspectivă a încheierii ajutorului extern a asistenței în câțiva ani, dacă totul funcționează bine, sigur, în situația în care ei reușesc să își consolideze capacitățile instituționale, astfel încât să gestioneze aceste noi oportunități. Poate puteți să ne oferiți câteva detalii și în această privință. Și vă rog să permiteți să mai adaug și o a treia întrebare, care merge pe o direcție puțin diferită. Uniunea Europeană, în mod evident, este membru al parteneriatului internațional în ceea ce privește uh, statele fragile și aș vrea să știu care este contribuția Uniunii Europene în această direcție și ce posibilități considerați că există uh, de susținere a statelor fragile astfel încât acestea să poată veni în întâmpinarea nevoilor cetățenilor. Mulțumesc, Elis Lain. Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să vă adresez o întrebare succintă cu privire la stadiul dialogului între Uniunea Europeană și Africa cu privire la drepturile omului în contextul uh, articolului 8 din acordul de la Cotonou, mai ales în ceea ce privește drepturile femeilor și al comunității LGBTI. Mulțumesc! Două lucruri aș dori să adaug și eu. Am avut o discuție în această dimineață, ați uh, menționat uh, și migrația. În această dimineață am avut o uh, reuniune comună cu Libe și am discutat despre migrație. Am discutat despre uh, eventualitatea de externalizare a serviciilor de gestionare a acestor fluxuri migratorii și mă întreb cum vedeți dumneavoastră aceste lucruri. Care este părerea dumneavoastră? Care este poziția Serviciului European pentru Acțiune Externă cu privire la un astfel de proces de externalizare. Care este genul de relații pe care căutăm să le dezvoltăm? În al doilea rând, și sigur că nu voi trece prin uh, întreaga Africa, însă vreau să ne îndreptăm către Zimbabwe, unde am avut uh, relații dificile în ultimii ani și înțeleg că acum două săptămâni au existat semne de reîntoarcere uh, la o uh, re legare a uh, relațiilor cu Zimbabwe. Despre ce vorbim aici? Este vorba despre o relație reluată cu guvernul, cu administrația sau mai degrabă vorbim de proiecte desfășurate împreună cu ONG-urile? Și cred că este interesantă uh, această discuție cu, despre Africa și despre relația Africii cu China, pentru că dacă este să privim istoria Africii, Acesta a fost supus mereu multor influențe. Anul acesta chiar și președintele Obama s-a îndreptat către Africa și China are aici uh, o influență tot mai mare. Cum este perceput acest lucru în Africa? Cum percep aceste noi încercări de a le influența agenda de dezvoltare? Thank you all very much for those questions. Now... Mulțumesc foarte mult pentru întrebările pe care mi le-ați adresat și voi încerca, cel puțin pe scurt, să, le răs- să răspund la toate și să le iau într-o oarecare ordine. Domnule Venta, ați întrebat de alegerile din Burundi și cred că aceasta este o preocupare foarte importantă. Nu doar faptul că vor avea loc alegeri, ci posibilitatea ca președintele uh, să insiste să um, mai participe uh, și să mai preia un al treilea mandat în ciuda uh, faptului că Constituția nu prevede acest lucru, deși într-o anumită interpretare o face. Într-adevăr, spațiul politic se îngustează progresiv, se, este vizată în acest sens libertatea de exprimare și a jurnaliștilor și a opoziției politice și reprezintă o îngrijorare importantă pentru noi. Suntem dispuși să trimitem uh, o misiune de observare a alegerilor în Burundi. Acest lucru este justificat însă dacă există vreo șansă rezonabilă de a se desfășura uh, alegeri uh, relativ libere. Dacă nu există această șansă, de ce să le mai observăm? Și ne gândim în mod activ la acest lucru, cu siguranță Uh, alături de alți actori uh, global internaționali care transmit mesaje cât se poate de clare în această direcție. Uh, ultimul Consiliu de Afaceri Interne a dat o declarație cât se poate de clară în acest sens, spunând că trebuie respectate angajamentele politice în relație cu terții și știm că și alții își exprimă punctul de vedere, nu numai din afara continentului, ci și de pe continent, și anume vecini ai Burundi, care uh, fac declarații cât se poate de explicite. Așadar, uh, eforturile sunt comune. Nu putem însă să garantăm nimic. Nu putem garanta că vom fi capabili să ajungem la niște rezultate pozitive, însă facem tot ceea ce este posibil și uh, analizăm lucrurile în mod constant pentru a ne asigura că, dacă este posibil, putem uh, transforma uh, alegerile de aici într-un exemplu bun. În ultima vreme au existat multe exemple bune, cum ar fi alegerile din uh, Nigeria, în Congo, uh, de asemenea, Uh, și aici președintele se gândește la un al treilea mandat sau la amânarea alegerilor uh, cu oarecare perioadă de timp și Aici a trebuit să accepte de asemenea că alegerile vor avea loc la termenul stabilit dinainte. Există semne de progres în uh, anumite țări, însă nu pot să spun că uh, situația este atât de fericită și în Burundi. Domnule Neuser, ați spus că totul uh, sună soft și armonios. Într-adevăr, aveți dreptate. Există această instabilitate care începe la, pe coasta Atlanticului, um, trece prin Mauritania și continuă. Este un coridor uh, al instabilității care ajunge până în Somalia. Și există de asemenea îngrijorări că aceste zone se leagă oarecum între ele. Avem uh, două strategii explicite pe care le implementăm deja, strategia pentru Sahel și cea pentru Cornul Africii care sunt convenite cu statele membre și care implică de asemenea statele membre și cooperăm îndeaproape cu statele membre și influențăm lucrurile în această direcție. Încercăm să ne asigurăm că avem o abordare comprehensivă și că folosim toate instrumentele uh, pe care le avem la dispoziție, care vizează asistența, dezvoltarea, cele politice, cele care vizează securitatea. Acestea au fost obiectivele strategiilor și aici facem uh, revizuiri periodice Strategia pentru Sahel a fost revizuită și tocmai am adoptat uh, la primul Consiliu uh, pentru afaceri interne un plan de acțiune pentru Sahel. Dacă vă uitați la anex, acesta este publicat și se prezintă nu numai ce face Uniunea Europeană, ci și ce fac și alte state membre pentru a atinge toate obiectivele care sunt specificate acolo. Crearea de locuri de muncă pentru tineri, uh, clădirea de capacități instituționale și alte aspecte importante care uh, sunt uh, intrinseci oricărei, oricărei dezvoltări uh, democratice. Încercăm să avem o perspectivă cât mai largă. Sigur că întotdeauna se poate face mai mult uh, și încercăm să uh, ne să aducem la același comun, să compatibilizăm acțiunile noastre cu cele ale Națiunilor Unite pentru a avea o abordare comună. Exploatarea resurselor naturale reprezintă de asemenea o îngrijorare majoră. Raportul Kofi Annan a arătat că au pierdut cam 8 miliarde de dolari în ultimii 10 ani prin contractele care au fost manipulate. Noi facem tot ceea ce putem, mai ales în ceea ce privește uh, mineralele care uh, duc la anumite conflicte uh, și în Republica Centrafricană și în alte țări. Aici a fost uh, inițiat un întreg proces, mai ales în ceea ce privește diamantele și există o propunere a Comisiei de extindere a acestei idei și există soluții diferite. Se caută cele mai eficiente și uh, sigur că este important uh, să discutăm despre acestea. Mai mulți dintre dumneavoastră au uh, întrebat uh, despre cotonul, ce se va întâmpla după 2020. Răspunsul este că așteptăm uh, opiniile dumneavoastră cu privire la acest lucru. Așteptăm și opiniile altora. Uh, AFC, uh, țările APC doresc să transmită rezultatele comisiei care a fost înființată sub conducerea fostului președinte și ei vor veni așadar cu uh, părerea lor și uh, dezbatem la instituții uh, ideea unei, uh, unui document verde, a unei cărți verzi pe această direcție și de asemenea va avea loc și o dezbatere publică Așadar, eu vă voi transmite propriile idei, dar nu sunt mai mult decât idei personale în acest moment. Dar există foarte multe opțiuni. Putem renunța cu totul. Sigur că ar fi o pierdere majoră a ceva ce este foarte valoros, însă trebuie să ne întrebăm dacă forma actuală este cea potrivită, dacă ar trebui mai degrabă să ne concentrăm pe zone individuale, dacă există multe uh, puncte comune între uh, aceste zone astfel încât să fie aduse toate la oaltă sau poate că ar trebui să extindem uh, aceste, această acoperire asupra zonelor care sunt mai segregate. Sunt toate elemente cheie valoroase care sunt prinse în Cotonou ca instrumente ce oferă cadrul pentru cooperarea de dezvoltare. Acestea includ și legătura uh, aceasta la care m-am referit, a dialogului politic. Deci nu ar trebui să le separăm complet. Și cred că acesta este un lucru care este foarte important și care merită discutat. Așadar, așteptăm uh, cu aceeași nerăbdare ca și dumneavoastră această dezbatere. Ați întrebat, uh, la fel ca și mulți alții, domnul Polainen, uh, de relația cu economiile emergente. Într-adevăr, aceasta este o zonă foarte interesantă. Sunt cât se poate de mulțumit că economiile emergente sunt tot mai interesate de Africa. Africa este un continent care are nevoie în mod disperat de investiții uh, sporite și de un comerț mai uh, intens. The more, the merrier. Așadar, există o oarecare diviziune a muncii, există investițiile și cheltuielile cu infrastructura sunt în mare parte acoperite, dacă nu de uh, Banca Mondială și de Banca pentru Dezvoltare Africană, de către China, care oferă anumite uh, concesii la împrumuturi, dar uh, este implicată în construcția de infrastructură feroviară, rutieră, construiește porturi în anumite zone și face acest lucru în multe zone importante ale Africii pentru că dorește să-și conecteze uh, regiunile cele mai importante. Așadar, este un lucru bun. India, Brazilia, actori uh, la fel de importanți. Așadar, mai există un aspect care de multe ori este neglijat. Implicarea economică crește, dar în același timp crește și angajamentul politic și percepția a ceea ce au nevoie pentru a susține valoarea investițiilor lor. Și vă voi oferi un exemplu în acest sens care vizează Sudanul și Sudanul de Sud. China a investit puternic în industria petrolieră și este interesată puternic nu numai în menținerea uh, acestei industrii, dar și în prevenirea conflictelor în ambele uh, țări, care ar putea să-i submineze investițiile. Așadar, lucrăm de aproape cu China pentru a încerca să rezolvăm conflictele din sudul Sudanului. Acesta este unul dintre partenerii care uh, susține eforturile comune și încercăm să ajungem la o tranzacție politică, astfel încât conflictele din Sudan să uh, fie reduse de asemenea. Așadar, uh, colaborarea noastră este tot mai bună. Și ați întrebat despre Parlamentul Pan-African. Știu că aveți un parteneriat cu Parlamentul Pan-African, unii dintre dumneavoastră poate că au și participat uh, la această colaborare. Acesta are însă mai puține competențe, mai puține puteri decât Uniunea voastră. Este oarecum asimetric, însă este bine că există, pentru că este un forum important pentru schimburi de experiență, bune practici și uh, construirea de contacte între țările africane, care sunt esențiale pentru ambițiile lor pe termen lung de a crea un continent african ceva mai integrat. Domnule Hoibuș, ați întrebat de viziunea 2000 35, care are legătură de asemenea cu acesta. Este o viziune puternică uh, o Africă unită care uh, construiește un spațiu uh, de liber schimb, integrat, unitar, se creează locuri de muncă. Aceasta este o chestiune importantă care vizează creșterea economică pe continent și este un lucru bun. Sigur că viziunea este viziune. Dacă toată lumea ar avea aceeași viziune, ar fi un lucru obișnuit, nu s-ar mai numi vizionar. Așadar, trebuie să fim ambițioși. Trebuie să fie ambițioși atunci când îți stabilesc o viziune. Însă, așa este, sunt de acord cu dumneavoastră, trebuie să știm care este uh, direcția în care ne îndreptăm, chiar dacă uh, până la ținta propusă trebuie parcurs mulți pași. Domnule Silva Pereira, ați întrebat uh, cu privire la cadrul financiar uh, post-2015. Și, într-adevăr, acesta este un lucru unde nu sunt de acord cu colegii mei de la DECO. Eu nu am bani, eu doar uh, exprim păreri și uh, fac politică pentru chestiunile, în ce privește uh, chestiunile financiare face celălalt la seama lor. Mie mi se pare curios că lucrurile sunt făcute invers. Acum, ultima oară, am discutat uh, despre anumite lucruri și am văzut cum sunt finanțate. Ei bine, acum discutăm despre bani și uh, vedem ce proiecte facem. Vom vedea cum funcționează lucrurile și care este varianta mai bună. De asemenea, uh, aș vrea să revin la întrebarea migrației, la care v-ați referit și dumneavoastră și Linda. Un exemplu cu privire la procesul Rabat, care a adus beneficii clare atât pentru uh, Europa și Africa. Vorbim aici de Mauritania. La un moment dat, migranții irregulari, mm, neregulați, părăseau Mauritania în număr foarte mare, iar acum nu mai fac acest lucru și asta pentru că am înființat un parteneriat pentru mobilitate și am oferit finanțare pentru crearea de locuri de muncă și am oferit asistență Mauritaniei, pentru că nici Mauritaniei nu-i convenea că cei mai mulți lucrători părăseau țara și doreau să oprească acest flux. În anumite țări africane, despre acestea se poate spune că nu sunt uh, deosebit de îngrijorate cu privire la uh, oprirea acestor fluxuri migratorii, dar altele sunt. Și în Ghana, unde am lucrat, într-adevăr, uh, acolo se observă un revers. A existat un flux puternic uh, cam prin anii 2005 și 2010 și acum uh, acesta aproape este la zero. Așadar este posibil, lucrând de aproape cu țările de origine pentru a construi politici care să fie în interesul amândurora. Uh, în Ghana, de exemplu, oamenii cheltuiesc cam 3.000 de dolari pentru a trece Sahara. Acum, dacă 3000 de dolari sunt investiți într-o mică afacere, cum azi, în loc să fie uh, oferiți unui, uh, unei călăuze pentru a-i trece Sahara, atunci câștigul este de ambele părți, pentru că pot fi deschise o afacere mică, o frizerie, o, un service. Așadar, Ghana a înțeles care este valoarea și a procedat în consecință. Dar, responsabilitatea pentru externalizare cred că este Um, nu cred că asta este cea mai uh, bună cale de a proceda. Există grupuri uh, diferite uh, în fluxul de migrație. Este bine ca acestea să fie distinse între ele. Sunt cei care pleacă în căutarea de oportunități, migranții economici care sunt uh, forțați să plece uh, ca o consecință a sărăciei, dar sunt și grupuri care uh, pleacă ca urmare a persecuției, a conflictelor în care sunt prinși. De aceea trebuie să lucrăm împreună pentru a încerca să prevenim situațiile neplăcute. Și, de asemenea, țările africane vor, semna, au semnat Convenția Internațională pentru Refugiați și au aceleași responsabilități ca și noi. Și trebuie de asemenea spus că mult mai mult refugiați sunt uh, acum în țările africane uh, decât uh, sunt refugiați care ajung pe coastele noastre. Și mulți vin din țări foarte sărace, din țări precum Chad, Camerun, Etiopia și uh, aceste, aceste țări uh, se confruntă cu o povară puternică în încercarea de a gestiona refugiații și cred că ar trebui să îi ajutăm să facă acest lucru într-un mod cât mai eficient. Uh, we held a major round. Încă un subiect la care țin mult. Am avut o masă rotundă, uh, conferin o conferință a donatorilor săptămâna trecută și am strâns 1,1 miliarde de euro. E vorba de Guinea-Bissau și de planul de reconstrucție uh, condus de noul guvern. Este o mare uh, noutate că avem un nou guvern, oamenii vor să investească, vor să aibă un plan, să facă reforme ale sectorului public și uh, comunitatea internațională e dispusă să vină cu bani ca să mm, ajute la acest proces. Deci sunt foarte optimist, mai e cale lungă de parcurs, dar cred că Uniunea Europeană va avea o contribuție mare, are o contribuție mare de sute de milioane de euro și se concentrează pe agricultură pentru că trebuie să dezvoltăm aceast, acest sector și potențialul de plus valoare este foarte mare, la fel și în industrie, în sectorul producției de mașini. Apoi, uh, guvernanța este un subiect foarte important, pentru că acesta este un guvern care are mare nevoie de ajutor să se reconstruiască. Deci cred că ne îndreptăm asistența spre cele mai potrivite zone. Și ajung astfel la chestiunea statelor fragile întrebarea doamnei Hautala. Un exemplu foarte bun al modului în care am folosit uh, principiile de la Butan pentru a colabora cu um, comunitatea internațională uh, este un alt stat în tranziție, Somalia. Am uh, preluat conducerea, practic, în crearea unui contract de construcție statală împreună cu alți donatari, donatori. Am pus pietrele de temelie ale acestui stat. A trebuit să pornim practic de la zero, mai mult sau mai puțin, și cred că astfel am oferit cu adevărat plus valoare, am consolidat servicii de bază, instituții de bază ca cele din sectorul judiciar, lucrăm și la securitatea maritimă și în alte foruri. Este un exemplu bun că principiile de la Busan sunt puse în practică și încep să funcționeze. Încercăm să facem același lucru în uh, Sudanul de Sud, dar nu funcționează la fel de bine. Acolo sunt tensiuni mai mari și încercăm să găsim o cale, să ajutăm comunitățile să trăiască împreună și abia apoi vom uh, clădi un stat. Dar principiile de la Busan își uh, arată valoarea în orice caz. Mai pus o întrebare legată de gestiunea financiară. Iarăși aici colegii de la DEFCO sunt mai bine plasați să vă răspundă cu privire la mecanismele acestei gestiuni. În Sudanul de Sud, până când nu vom avea acolo o gestiune adecvată, nu avem șanse să punem capăt conflictului. E vorba de mulți bani acolo, de cash pe care unii vor să pună mâna și până când nu vom reuși să controlăm cheltuirea acestor bani în favoarea poporului, mă tem că conflictul va continua. În cele din urmă, asistența bugetară pentru Tanzania și acolo, ca și în alte părți, încercăm să lucrăm cât de strâns se poate în colaborare cu ceilalți donatori cheie, mai ales cei care oferă sprijin monetar, Banca Mondială, dar și statele membre pe o bază bilaterală. Și de aceea, E foarte util uh, să colaboreze toți cei care oferă asistență bugetară, pentru că astfel transmitem un semnal puternic și cred că și în Tanzania a contribuit acest lucru, dar și presiunea internă. Parlamentul a jucat un rol foarte important în cazurile recente. Dar uh, împreună putem să influențăm situația. A fost și o întrebare legată de drepturile omului și LGBTI. Drepturile omului reprezintă o parte integrantă a dialogului nostru politic în Europa. Nu e vorba în exclusivitate de drepturile omului, acoperim multe subiecte, subiecte interne, juridice, de politică, economice, dar drepturile omului sunt un subiect pe care noi îl menționăm în mod regulat și peste tot încercăm să colaborăm cu grupuri din țările respective pentru a încerca să protejăm aceste drepturi ale omului. Așadar, ne place să lucrăm cu cetățenii din țările respective. Și pedepsa cu moarte este un exemplu bun. Foarte multe dintre aceste state sunt grupuri, sunt asociații în unele zone, pe drepturile omului sau ONG-uri care cer uh, eliminarea pedepsei cu moartea. Și e important, pentru că nu noi vom convinge aceste țări să o facă, ci oamenii din acea țară își vor putea convinge guvernele. În legătură cu LGBTI, noi ne-am străduit să creăm o legătură între drepturile acelei comunități și drepturile indivizilor. Și majoritatea statelor africane și-au luat angajamentul să le susțină, într-un fel sau altul. Și cred că veți vedea că acesta este unul din subiectele cele mai uh, spinoase de la summitul UE-Africa. Până la urmă am găsit o formulare bună uh, referitoare la protecția drepturilor minorităților și a uh, indivizilor. Și vom continua să folosim această formulare ca să susținem nediscriminarea acestei comunități. Avem un uh, proces uh, de reimplicare în relația cu guvernele de acolo. Am cerut uh, suspendarea măsurilor celor mai stricte și în noiembrie anul trecut am cerut statelor membre să aplicăm articolul 96, sancțiuni. Astfel, putem uh, să colaborăm cu guvernele de acolo, să programăm uh, cel de-al 11-lea program Fed și cheltuirea fondurilor, dar nu suntem obligați să lucrăm neapărat cu guvernele pentru a cheltui acei bani. Există un caz în care vrem să lucrăm cu guvernul și există și domenii în care preferăm să lucrăm cu organizații internaționale sau cu alte agenții uh, extraguvernamentale. Un domeniu unde lucrăm împreună cu guvernul este reforma judiciară. Sectorul judiciar în Zimbabwe este uh, un sector care a arătat unor independență și noi dorim să o consolidăm oferind asistență. Dar cea mai mare parte a fondurilor uh, noastre se cheltuiește în sectorul uh, sănătății și acolo lucrăm cu anumite agenții și ONG-uri, deci uh, fondurile nu sunt canalizate prin guvern. Dar este un sector uh, care a fost considerat prioritar în acord cu guvernul. Iarăși trebuie să punem foarte mult accentul pe ajutarea poporului din Zimbabwe. Și când putem face acest lucru împreună cu guvernul? Și cred că aici se încheie răspunsurile mele. Say. Ah, SUA, da, Sunt două domenii pe care aș dori să le subliniez, securitatea și um, politica. Mison este susținut de, uh, prin finanțare, ONU oferă sprijinul logistic și SUA oferă uh, formare și hardware, infrastructură și costurile le împărțim. Este un domeniu unde am făcut eforturi în comun și Amison a avut uh, succes. În al doilea rând, în Nigeria, de unde tocmai m-am întors, am lucrat îndeaproape cu Statele Unite și în continuare colaborăm strâns cu SUA în uh, combaterea Boko Haram. E vorba deci de domenii de securitate și de guvernanță politică unde Colaborarea cu SUA e foarte utilă. Cred că, practic, colegii noștri, colegii mei vă pot spune mai multe. În sectorul sănătății, uh, SUA face foarte multe, investește foarte mult în combaterea HIV, ceea ce înseamnă că noi nu ne cheltuim banii uh, în aceste domenii în care activează SUA. Deci în unele domenii lucrăm îndeaproape în colaborare și în altele mai avem câte ceva de făcut. Bine, mulțumesc, dragi colegi. Haideți să-i mulțumim domnului Westcott pentru privirea de ansamblu asupra Africii. A reușit să ne răspundă în detaliu la întrebări. Cred că vom reveni la unele subiecte, la unele subiecte specifice, dar vă suntem foarte recunoscători că ați venit astăzi, acum la scurt timp după întoarcerea din Nigeria și uh, cu siguranță vă veți odihni acum de Paște. Mulțumesc oricum că ați venit. Okay, colleagues. Dragi colegi, e ultima zi înainte de vacanță, dar mai avem încă două puncte. Unul e foarte important și al doilea e tot foarte important. Trebuie să discutăm un raport foarte important, punctul 16, frauda fiscală și uh, evaziunea fiscală ca provocări în ceea ce privește guvernanța, protecția socială și dezvoltarea în țările în curs de dezvoltare, acesta va fi votat înainte de conferința de la Addis Abeba din iulia, iulie și ideea este că vrem să ne spunem și noi cuvântul înainte. De la OCDE am avut un invitat acum câteva săptămâni care ne-a spus că dacă am mări uh, procentul uh, de percepere a impozitelor în țările în curs de dezvoltare puțin, ar fi un fel de dublare a asistenței uh, pentru dezvoltare. Deci, uh, apoi dezbaterea noastră pe cifre ar deveni mai puțin relevantă. Dar am să-i dau cuvântul raportoarei noastre, Eli Schleim. Mulțumesc, doamnă președinte. E vorba de un raport din proprie inițiativă cu privire la evaziunea și frauda fiscală și relația acestora cu uh, guvernanța, protecția socială și dezvoltarea în țările în curs de dezvoltare. Acesta va completa raportul domnului uh, Silva Pereira pe acest subiect. Întâlnirea de la Addis Abeba este foarte importantă pentru că reprezintă um, finalizarea eforturilor noastre de până acum, iar conferințele de după Addis Abeba vor depinde de rezultatele de la acea conferință. Deci, la această conferință va participa comunitatea internațională și va avea posibilitatea să creeze un cadru internațional mai inclusiv și mai adecvat pentru a atinge noile obiective de dezvoltare. Ajutorul, asistența publică pentru dezvoltare va rămâne foarte importantă, dar la Addis Abeba nu se va discuta doar despre asistența publică pentru dezvoltare, ci și despre mobilizarea resurselor naționale, care trebuie să se afle în centrul discuțiilor. Și de aceea e foarte importantă combaterea evaziunii fiscale și a fraudei fiscale. Pentru că acestea reprezintă un obstacol imens. Fluxurile financiare ilicite uh, sunt de 10 ori mai mari decât uh, fluxurile de asistență oferite acestor state în curs de dezvoltare. Așadar, dacă am combate aceste fenomene, aceste state ar avea venituri mult mai mari și efectul ar fi pozitiv asupra consolidării guvernanței și a construcției instituțiilor democratice. Dar există limite la ce pot să facă aceste state uh, singure. Și mă gândesc mai ales la state care nu stau prea bine la capitolul administrației fiscală. Raportul meu se dorește scurt, dar ambițios și puternic. Începe cu o listă a tuturor dificultăților um, economice, politice, administrative, toate constrângerile care trebuie combătute ca să fie mobilizate resursele naționale și să se combată evaziunea fiscală. Raportul cere Comisiei Europene să prezinte un plan de acțiune, de exemplu sub forma unei comunicări, pentru a susține aceste state în combaterea fraudei fiscale și pentru a crea sisteme fiscale mai echitabile. Am dorit să propun un plan de acțiune bazat pe 10 mari principii și voi lucra cu raportorii din umbră ca să consolidez textul. Aș dori să menționez câteva puncte în legătură cu care ar fi posibil un mare consens. Comisia trebuie să continue susținerea pentru țările în curs de dezvoltare prin asistență tehnică și financiară, pentru că uh, suma oferită e prea mică în 2011, a reprezentat mai puțin de 1% din, tot aj- din toată asistența publică pentru dezvoltare. Dialogul politic cu țările în curs de dezvoltare e foarte important și trebuie să se insiste pe o bună guvernanță în domeniul fiscal și să se garanteze impozite echitabile atunci când negociem acorduri cu statele partenere. Unele state membre fac studii de impact și trebuie să se respecte anumite principii pentru a avea o coerență politică de susținere a dezvoltării. Trebuie ca asistența publică și privată să fie coordonată. De asemenea, e foarte important să se verifice proprietatea întreprinderilor pentru ca să nu fie folosite niște firme fictive ca să se ascundă evaziunea fiscală, frauda fiscală și terorismul și spălarea de bani. E nevoie de o inițiativă coordonată internațională pentru a consolida sistemul fiscal global și mă gândesc um, la sistemul propus de OCDE în acest sens. Uh, planul BEPS E foarte important însă ca și statele în curs de dezvoltare să profite din aplicarea acestor instrumente. Există două instrumente esențiale, e vorba de schimbul automat de informații și raportarea financiară ă, pe fiecare țară în parte. Aceste două instrumente trebuie folosite ținându-se cont de nevoile țărilor în curs de dezvoltare. În ceea ce privește um, raportarea financiară pe fiecare țară, va trebui ca țările în care operează multinaționale să pună la dispoziție informații respectând niște principii clare, adică impozitele trebuie să fie plătite acolo unde se face profitul. Și trebuie ca acest lucru să se întâmple și în țările în curs de dezvoltare, care nu au la momentul actual capacitatea de a transmite informațiile respective. Un alt aspect important este crearea unui organ interguvernamental care să garanteze că țările în curs de dezvoltare participă pe picior de egalitate la reforma sistemului fiscal global. Și, în încheiere, trebuie să acordăm o atenție specifică chestiunii genului, atunci, inclusiv atunci când vorbim de justiție socială, pentru că uh, veniturile care fac obiectul uh, pierderilor fiscale uh, fac ca țările respective să piardă resurse pe care le-ar folosi pentru cetățeni și, de fapt, pentru cele mai defavorizate persoane din societate și acestea sunt foarte adesea femeile. Aștept cu nerăbdare comentariile dumneavoastră și am să lucrez în strânsă colaborare cu ceilalți raportori din umbră ca să ajungem la un raport clar cu un mesaj politic puternic pentru conferința de la Addis Abeba. Mulțumesc! Thank you, thank you very much for that. Mulțumesc foarte mult! Mai avem pe ceilalți raportori din umbră, domnul Rubich. Uh, Luca, is here, yes. Um, yeah, okay. Hedy for the Greens. Okay, Paul Rubik first. Yeah. Ja, ich möchte mich recht herzlich bitten. Mulțumesc, aș dori și eu să-i mulțumesc foarte mult raportoarei, Eli Schlein. Cred că este foarte important să ne concentrăm asupra punctelor unde chiar există probleme. Știm că 1,2 miliarde de persoane pe lumea aceasta trăiesc cu mai puțin de un euro pe zi și că trebuie să se descurce așa. Și, practic, uh, uh, baza e tot timpul aceeași, sănătate, educație, infrastructură și o ocupare uh, rezonabilă obiectivul nostru de 0,7% din PIB este un obiectiv concret, dar cred că mai important de atât este să vedem cum putem să combinăm fondurile publice cu fonduri private. Mă gândesc la microfinanțare care ar putea să joace un rol foarte util și de asemenea așa numitul blending care ar putea să aibă o contribuție foarte eficientă pentru a combate sărăcia. Se consideră că pe an se pierde cam, un, cam 1000 de miliarde de euro, uh, că acești bani uh, ies din țările în curs de dezvoltare și merg în paradisuri fiscale, în offshore-uri, uh, sunt bani transferați și transformați și în același timp se cheltuiesc banii de asistență pentru dezvoltarea în acele țări. Ar trebui să ne gândim la cum putem păstra acei bani chiar în țările respective. Și sigur că um, aici aș da dreptate raportoarei noastre, doamne Eli Schlein, pentru că este vorba de faptul că întreprinderile ar trebui să-și plătească impozitele acolo unde își uh, câștigă profiturile. Este, cred eu, important ca Uniunea Europeană și cele 28 de state membre să uh, creeze o politică pentru dezvoltare care să țină cont de acest principiu. Apoi, asistența tehnică. Aici uh, e vorba de politica de vecinătate care s-ar putea concentra pe așa numitele inițiative de twinning, de învățire. Uh, practic să punem la dispoziție know-how-ul nostru și să dezvoltăm structurile de la fața locului, printr-o colaborare cu funcționarii de aici, în țări în curte de dezvoltare din Africa și din Asia. Ar fi foarte important acest lucru. În Europa avem un uh, sistem uh, uh, global de percepere de impozite, asta nu se întâmplă în țările respective, corupția este mare și fondurile nu ajung în visteria statului unde ar fi nevoie de ele. Avem nevoie de um, uh, procurori și judecători bine formați, bine pregătiți și de asemenea de oficii de statistică foarte bune care să arate uh, exact ce avantaje s-ar putea obține din acest domeniu. Cred că prin investiții se pot face foarte multe și aș avea un exemplu bun, să spunem Corea Corea a fost un stat în curs de dezvoltare. În Corea de Nord oamenii încă mor de foame în ziua de astăzi din cauza dictaturii de acolo. Este un sistem uh, comunist care încă lasă oamenii să moară de foame. În Corea de Sud, în schimb, există un sistem democratic, o economie de piață. Între timp, uh, Uh, Corea de Sud este un plătitor rentabil de bază în domeniul asistenței pentru dezvoltare și este o dovadă a uh, ceea ce poate să facă un astfel de sistem. Cred că e foarte important ca IMM-urile să-și păstreze independența în acest domeniu. În Europa avem un program uh, de creare de business angels, de stimulare de business angels, și cred că e important um, ca în raportul lui Eli Schlein să se pună accentul pe Women Business Angels. Cred că și în politica pentru dezvoltare femeile pot și trebuie să joace un rol foarte important. Din păcate, însă, nici măcar în Uniunea Europeană femeile nu primesc suficientă susținere și doamna comisar Biencovska se pare că respinge acest program. Noi, de partea Parlamentului, vom face tot ce putem ca acest program să fie pus în aplicare nu doar în Europa, ci și în țările în curs de dezvoltare prin asistență tehnică. Mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumesc, domnul Luche. Și apoi doamna Hautala. Yeah, vielen Dank. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc raportoarei. Cred că avem o bază foarte bună pentru munca la acest raport. Modul în care se pune problema, cred că se bucură de un mare consens aici în Parlament și eu sunt de acord în mare parte cu ceea ce este scris în acest text și m-aș referitoare la câteva aspecte mai mărunte unde sunt de o altă părere. În parte, mi se pare că se pune problema idealizând statele în curs de dezvoltare. Problemele de acolo sunt prezentate de parcă ar fi vorba de niște state bune care nu reușesc să-și folosească veniturile fiscale, să le perceapă. Se pune problema disfuncționalității și sunt de acord că aceste state nu sunt disfuncționale, dar în ceea ce privește perceperea impozitelor nu sunt neapărat de acord. Cred, în ceea ce privește folosirea acestor venituri pentru obiective rezonabile, pentru educație, pentru infrastructură, mi se pare că e un pic naiv textul și că e un pic uh, ipocrit. Pentru că o mare problemă din aceste state este că uh, aceste venituri sunt investite în cu totul altceva decât ne-am dorit noi să fie. Cred că ar trebui să menționăm și faptul că o mare problemă uh, Uh, legată de forța financiară a statelor în curs de dezvoltare este faptul că sistemele fiscale sunt prost concepute, deci chiar perceperea impozitelor, impozitelor este prost concepută și capacitatea administrativă este foarte deficitară. Și pe de altă parte, după cum a spus antevorbitorul meu, corupția este o problemă foarte mare, mai ales în administrațiile fiscale naționale. Deci nu sunt neapărat uh, de acord cu um, liberalizarea comerțului care e prezentată la modul foarte negativ în acest raport și este, prevăzut, este prezentată doar din punctul de vedere al veniturilor uh, statelor. Cred că comerțul nu are neapărat obiectivul de a spori veniturile statului și cred că trebuie să fie susținut, pentru că nu este un dezavantaj pentru state. Liberalizarea are efecte pozitive, are și efecte pozitive pentru că creează venituri suplimentare, locuri de muncă și uh, inclusiv venituri fiscale dacă există în aceste țări un uh, sistem de impozite pe venit. Deci, uh, pot apărea venituri fiscale din uh, comerțul transfrontalier, din taxele vamale și un sistem fiscal modern ar um, percepe taxe directe și indirecte, inclusiv pe tranzacțiile naționale. aș dori să mm, ridic și un semn de întrebare acolo unde se vorbește despre baza fiscală redusă. Se spune că baza de impozitare ar trebui um, uh, mărită. Mie mi se pare că în țările în curs de dezvoltare baza de impozitare redusă are de a face cu um, stabilirea impozitelor în acele țări. Și ar fi important ca dacă se face o reformă și se uh, alege obiectivul măririi bazei de impozitare, trebuie să se facă diferența între taxele pentru sectorul public, uh, sectorul oficial și uh, sectorul neoficial, sectorul muncii la negru, economiei la negru care este foarte dezvoltat de multe ori și care nu este deloc fiscalizat. Din acest raport reiese și ideea că povara fiscală în țările în curs de dezvoltare ar fi mult mai mică decât în celelalte state și că o reformă bună ar trebui să aducă la același nivel um, această fiscalitate. Eu cred însă că nu trebuie să uităm că în țările în curs de dezvoltare impozitele care sunt prea reduse ar trebui mărite ca să ajungă cel puțin la un nivel mediu, pentru că povara fiscală asupra economiei este destul de mică, cel puțin în ceea ce privește serviciile publice, iar impozitele reprezintă un preț pentru serviciile de interes public. Chiar la plenara de la Bruxelles de săptămâna trecută am adoptat un raport care uh, vorbea despre acest subiect și cred că trebuie să preluăm această idee și aici este evident că în țările în curs de dezvoltare povara fiscală este mult mai mică decât în țările dezvoltate. Dar Asta nu este ilegitim pentru că în acele state cetățenii se bucură de mult mai puțină infrastructură, securitate juridică, securitatea internă este mult mai mică, ă, lucrătorii de acolo au ă, acces la îngrijiri de sănătate și asistență socială mult mai redusă, deci ceea ce corespunde cu nivelul redus de fiscalitate. faptul că impozitele trebuie percepute acolo unde are loc activitatea economică mi se pare corect, dar uh, cred că trebuie să se țină cont și de serviciile de interes public. Raportul mi se pare că încearcă aici um, să combată uh, inechitățile evidente, sunt de acord, dar trebuie menționat și faptul că o parte a problemei legată de frauda fiscală are legătură cu faptul că aceste activități um, sunt ale unor întreprinderi din statele dezvoltate care folosesc tot felul de metode, um, tot felul de inginerii pentru a transfera veniturile în uh, paradisuri fiscale care sunt țări în curs de dezvoltare. Și acolo se petrece un fel de impozitare fictivă, la un nivel foarte redus, ceea ce este dăunător pentru acele state și pentru statele de origine. Încă două lucruri despre analiza de impact care este cerută aici în legătură cu, um, cu uh, fiscalitatea în diferitele țări. Cred că o analiză de impact ar trebui să se concentreze pe capacitatea administrativă de percepere de impozite în țările în curs de dezvoltare și aș dori să critic uh, convenția model a OCDE, ba nu mă scuzați, convenția model a ONU, Dacă înțeleg eu bine, principiul de bază al acestei convenții este că um, modelul OCDE are susținere politică actualmente și cred că ar fi util uh, să se folosească acest avânt și în țările în curs de dezvoltare prin uh, intermediul discuțiilor bilaterale pe care le are OCDE-ul cu aceste țări. Altfel, nu cred că ar fi uh, uh, prea util să se folosească celălalt model și cred că uh, modelul OCDE este realist uh, să credem că va fi acceptat de țările în curs de dezvoltare. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, Heidi Hautula, apoi Ignacio Corau. Vă mulțumesc! Voi încerca să fiu puțin mai subcintă și de la bun început pot să spun că suntem de acord cu proiectul de raport al lui Eli Schlein. Nu există lucruri cărora să ne opunem. Din potrivă, am dorit să precizăm unele elemente și să adăugăm altele. De exemplu, când ne referim la obligația companiilor multinaționale de raportare Uh, pentru fiecare țară în parte. Ar fi util să menționăm faptul că obligația din acest moment din Uniunea Europeană din sectorul bancar ar trebui să fie extinsă la toate sectoarele, la fel când discutăm despre coerența politicilor în materii fiscale, la aliniatul 9, am putea insista mai mult pe ideea că există unele incoerențe. De exemplu, majoritatea statelor în Uniunea Europeană nu au uh, reușit să spună cine sunt adevărații proprietari ai unor uh, companii, deci am putea exercita mai multă presiune uh, din acest punct de vedere, incluzând toate țările membre ale Uniunii Europene. Un alt element util se referă la așa numita listă neagră a paradisurilor fiscale. Știm că există o listă redactată de OCDE însă poate nu este cea mai completă și ar fi nevoie ca Uniunea Europeană să își definească propria listă neagră privind paradisurile fiscale. Aceasta este o propunere pe care am dorit să o facem. Și aș dori să insist asupra importanței pro- propunerii făcute de Eli Schlein ca Națiunile Unite să aibă un rol central în ceea ce privește aspectele fiscale. Există unele inițiative în acest sens și este o propunere care vine la momentul oportun. Ne-am dorit, într-adevăr, ca ONU să adopte un fel de convenție fiscală și să creeze un organism care să se ocupe de aspectele fiscale internaționale. Știm că Norvegia a căutat sprijin pentru o asemenea inițiativă la ONU. Mă bucură faptul că în acest proiect de raport se menționează uh, o analiză a situației egalității între sexe. Eu sunt raportoare în acest domeniu și uh, mă bucură faptul că se menționează faptul că o mai bună recolectare a, a veniturilor ar avea un impact pozitiv și pentru egalitatea între, între sexe. Deci avem o propunere foarte bună prin acest proiect de raport și sper că vom putea adopta un raport care va avea într-adevăr un impact uh, pe, pe plan uh, global. Îți mulțumesc, Heidi Ignacio Corao și apoi domnul Silva Pereira. Vă mulțumesc. Mi se pare că această, acest proiect de uh, raport este unul foarte bun, care completează raportul colegului Pereira. Este un lucru foarte bun și este un lucru și este important să mergem înainte cu aceste două rapoarte. Punctele amintite sunt puncte cu care putem fi de acord pare interesantă ideea că țările în curs de dezvoltare sunt uh, paradisuri fiscale. O problemă dificil de rezolvat. Colegul nostru s-a referit la faptul că deseori nu este posibil ca impozitele să fie plătite într-un loc pentru că există lacune în uh, cadrul de reglementare. Aici situația este puțin uh, uh, inversă se practică un fel de turism pentru a găsi uh, locul cel mai uh, favorabil pentru plata impozitelor și este o problemă care a fost, uh, care apare și se manifestă pe plan internațional. Întregul sistem a devenit foarte complicat și acum este deosebit de dificil să găsim instrumentele pentru a pentru a combate acest fenomen. Cu ocazia întâlnirii lor între raportori și raportorii în umbră vom putea discuta uh, și aceste teme și poate vom găsi o uh, soluție pentru a combate acest fenomen. În rest, mi se pare că proiectul de raport este un foarte bun punct de plecare, toate elementele sunt uh, clar prezentate. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Ultimul vorbitor este domnul Pereira. Vă mulțumesc. Aș dori să o felicit pe Eli pentru calitatea proiectului de raport pe care ni l-a, ni l-a prezentat, un raport care uh, este aliniat uh, propriului meu uh, raport referitor la finanțarea asistenței pentru dezvoltare în perioada de după anul 2015. mobilizarea resurselor domestice uh, va fi deosebit de importantă. Acordurile unii uh, antevorbitori și-au exprimat îngrijorările legate de, îngrijorări legate de corupție, care este o adevărată problemă în țările în curs de dezvoltare. Și acesta este un context în care nu are rost să purtăm o asemenea dezbatere. se creează impresia că dacă, pentru că există corupție în țările cu de dezvoltare, ar fi o pierdere de bani să investim în aceste țări, pentru că am alimentat corupția. Din potrivă, un sistem fiscal eficace, bine Uh, integrat într-un sistem internațional uh, cu un uh, schimb de informații mai eficient este cel mai bun lucru pe care îl putem face pentru a combate corupția. Aș dori și eu să subliniez o propunere din raportul lui Eli Schlein, o propunere pe care o regăsiți și în propriul meu raport, și anume, în contextul Organizației Națiunilor Unite, se vehiculează uh, ideea creării unui organism dedicat țărilor în curs de dezvoltare pentru a discuta cooperarea internațională în domeniul fiscalității. Pentru că nu putem pretinde că, că această cooperare nu ar trebui să fie mai mult decât uh, un dialog între țările dezvoltate și țările în curs de, dez- de dezvoltare ar trebui să participe la discutarea regulilor pe care ar trebui să le respecte și ei și nu cred că există un for mai important pentru acest lucru decât Națiunile Unite. Doamnă președinte, vă mulțumesc. Sunt de acord cu cele spuse de domnul Pereira. Trebuie să facem ceva în legătură cu această problemă a locului unde sunt plătite taxele. Avem și noi problemele noastre. Vedem că există unele societăți care încearcă să Uh, plăt, să-și să evite plăt, uh, plata taxelor, însă fără aceste taxe nu ne putem uh, permite societatea în care dorim să trăim. Deci va trebui să um, combatem evaziunea fiscală și există companii care sunt active nu doar în țările în curs de dezvoltare, dar și aici în Europa și încearcă să evite plata taxelor aici în Uniunea Europeană și cetățenii noștri își pierd încet încet încrederea pentru că au senzația că ei sunt singurii care poartă povara societății, nu și aceste uh, companii. Și avem nevoie pentru a rezolva această problemă de cooperarea politicienilor din toate, uh, de toate culorile politice. Mm. Dacă cineva din partea Comisiei dorește să ia cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc. Am dorit să salutăm acest raport pentru care vă mulțumim. Este un raport excelent. Suntem cu totul de acord al impactului incredibil de mare al evaziunii fiscale asupra capacității statelor în curs de dezvoltare de a-și pune în, aplicarea aplicare propriile strategii de dezvoltare. Trebuie să creăm egalitate de șanse nu doar la nivelul Uniunii Europene, dar și pe plan uh, global, pentru că integrarea, uh, pentru că globalizarea face ca aceste fenomene să, să fie tratate la nivel global. Egalitatea sistemelor fiscale va avea un, un rol important în contextul negocierilor de la Addis Abeba și după anul 2015. Comisia are un rol cheie în promovarea acestei idei în cadrul G20 și în cadrul OCDE. Am cerut uh, îmbunătățirea uh, planului de acțiune privind fiscalitatea. Am, vom Uh, continua să ne oferim asistența uh, țărilor în curs de dezvoltare la nivel național și la nivel uh, regional să-și îmbunătățească capacitățile administrative pentru colectarea taxelor, nu doar pentru a îmbunătăți buna guvernanță financiară, dar și pentru a combate fluxurile ilegale și pentru a combate evaziunea fiscală. Vom, vom publica uh, Uh, poate nu o comunicare, ci un document de lucru, pentru că noi considerăm că în continuare comunicarea din 2010 este uh, validă și vom propune un plan de acțiune prin intermediul unui document de lucru. Uh, unii, unul din antevorbitori a, a a uh, conceptul Money in the Mouth și vom, vom publica o inițiativă privind uh, un program tematic referitor la uh, bunurile publice. Deci ne bucur acest raport și uh, vom continua să cooperăm cu dumneavoastră. Domnule președinte, Discutăm deseori despre birocrați fără feță și nu v-am reținut numele. Îmi cer scuze. Mă numesc Suzan Vila. Sunt uh, director adjunct al unității pentru asistență bugetară la DESCO. Șeful unității uh, își transmite scuzele, scuzele însă este în vacanță cu copiii. Este un lucru lăudabil, chiar mai ales pentru un bărbat. Vă mulțumesc, spune doamna președinte. Este util să vă știm numele pentru a ști pe cine contactăm dacă avem nevoie de informații suplimentare. Eli Schlein. Vă mulțumesc, doamnă președinte, din nou. Aș dori să mulțumesc tuturor colegilor pentru contribuțiile lor. Mi-am notat toate aceste idei și în vacanța de Paște mă voi gândi la ele. Mă bucură foarte mult faptul că uh, toată lumea a apreciat modul în care am structurat uh, acest raport uh, prin cele 10 puncte și apoi cred că vom putea continua discuția pe baza ideilor exprimate astăzi. Rolul meu va fi de a încerca să definesc poziții comune și să, găsi, să găsesc soluțiile necesare. Ați spus că este necesar să avem o abordare globală a acestei teme. Este evident că trăim, în, uh, trăim într-o perioadă în care uh, sume imense de bani pot fi transferate dintr-o țară în alta printr-un singur click pe internet, deci este evident că avem nevoie de soluții comune, globale. Aș dori să Uh, mulțumesc colegului meu Ferreira și pentru raportul său, pentru contribuția sa, pentru ideile pe care mi le-a uh, dat astăzi. Aș dori să mulțumesc și Comisia Europeană pentru spiritul de colaborare de care a dat dovadă și pentru dialogul pe care îl uh, purtăm deja de uh, mai multă vreme. Nu aș dori să mă lungesc prea mult, unii colegi deja au plecat și vă asigur că voi uh, încerca să programez cât mai repede uh, prima întâlnire a raportorilor din umbra. Doamna președinte, îți mulțumesc, Eli. 30 uh, apri, 13 aprilie, ora 12, este termenul limită de depunere amendamentelor. Pe 6 mai vom avea, vom avea votul la timp înaintea conferinței de la Disabeba. Vă mulțumesc, colegi, și acum trecem la ultimul Uh, punct de pe ordinea de zi, timp afectat uh, întrebărilor, o temă foarte importantă, o întrebare a doamnei Maria Hoibuch referitoare la situația uh, cultivatorilor de trestie de zahăr, de zahăr și cum sunt afectați aceștia de Uh, sfârșitul cotelor și regimului special pentru zahăr în uh, Uniunea Europeană, o decizie luată mai de mult în cadrul politicii agricole comune. La momentul respectiv stabilisem un program special de sprijin pentru cultivatorii de trestie de zahăr din, din țările ACP, care ar putea să fie afectați de modificările survenite pe piață și din partea Maria am înțeles că, într-adevăr, acești agricultori sunt afectați Vom da în primul rând com, uh, com, uh, cuvântul Comisiei, după care vom reveni la Tina Maria. Deci are cuvântul Comisia Europeană. Domnul Brandt. Vă mulțumesc, doamna președintă. Mă numesc Manfred Brandt. Uh, lucrez la DEFCO, la Directoratul General pentru Cooperarea Internațională, șeful unității. Își transmite și el scuzele, este în concediu dacă îmi permite să răspund întrebării domnului Hoibuch, aș dori să subliniez în primul rând faptul că Comisia Europeană nu împărtășește opinia conform căruia că măsurile însoțitoare gândite pentru țările ACP nu au fost suficiente. În anul 2006, țările respective au primit 1,2 miliarde de euro în forma unor măsuri însoțitoare pentru țările care fac parte din protocolul uh, zahărului. Este vorba de măsuri considerate necesare de țările respective pentru a se pregăti pentru sfârșitul acestui regim, de exemplu, îmbunătățirea competitivității sectorului producător de zahăr sau Uh, sprijinirea diversificării activităților în zonele care depindeau de zahăr sau încurajarea procesului de adaptare. În ultimii 10 ani, țările beneficiare nu au reușit să folosească toți, toate fondurile alocate de Uniunea Europeană. Există în continuare progr- programe puse în aplicare și mai trebuie cheltuită o sumă de 300 de milioane de euro. Este important ca țările beneficiare să depună eforturi suplimentare pentru punerea în aplicare acestor uh, programe în ceea ce privește asistența pentru dezvoltare și, în mod special, combaterea sărăciei în uh, cadrul uh, Fondului European pentru Dezvoltare au fost puse la dezvoltare 34 de milioane de euro țărilor ACP Majoritatea programelor multianuale indicative a fost deja semnată. Aceste programe au fost uh, gândite și convenite în colaborare cu toți actorii uh, implicați, cu autoritățile locale și cu reprezentanții societății uh, civile. Aceste fonduri ar putea fi folosite pentru măsuri uh, gândite pentru fermei, uh, cultivatorii agricoli care uh, trebuie să se adapteze la situația schimbată. Cred că țările partenere au acum un rol important pentru că ele fac, uh, au un rol, uh, sunt o parte integrantă a acestor uh, programe. s-a, s-a mers pe reconversie profesională sau pe alte măsuri necesare, deci nu suntem de acord cu părerea dumneavoastră că noi am fi încurajat uh, cultivatorii din țările ACP să cultive zahăr pentru, pentru a-l exporta. Deciziile s-au luat uh, de la caz la caz. Vă mulțumesc și acum aș dori să, vă, să dau cuvântul colegului de la uh, Direcția Generală pentru Agricultură. Unit A3. Bună ziua, Jules de la DG Agri și sunt uh, responsabil pentru acest domeniu. Mă bucur că am ocazia să mă adresez uh, dumneavoastră. În ceea ce privește PAC, aș dori să subliniez că nu au fost incluse niciun fel de modificări în ceea ce privește regimul comercial sfârșitul cotelor de producție, după cum ați menționat, nu este o idee nouă. Încă din 2006, reforma pieței, uh, organiz, Organizației pietelor Comune a, a specificat că această cotă va fi valabilă până la sfârșitul lui 2013, uh, însă s-a decis prin reforma PAC să se extindă această perioadă până în septembrie 2017, data la care se va încheia această schemă a cotelor. Ținând cont de actuala situație de pe piață și despre Direcția Generală a PAC către uh, orientarea către piață, abolirea cotei este inevitabilă, iar cotele aduc rigidități și uh, împiedică uh, industria zahărului să reacționeze rapid la schimbările de pe piață. Aceste lucruri trebuie inter interpretate ținând cont de următorul aspect. În primul rând, propunerea nu schimbă aranjamentele comerciale actuale pentru zahăr, iar uh, acordurile de parteneriat uh, din domeniu, precum și țările mai puțin dezvoltate, vor fi singurele care vor beneficia de uh, accesul preferențial la piața Uniunii Europene, de uh, duty-free și uh, acces la cote. Convenția succesivă a acordurilor rezistentă, printre care și de la Cotonou, nu uh, împiedică diversificarea. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care ACP și uh, Uniunea Europeană au uh, decis să uh, renunțe la uh, acordurile asimetrice. Acestea au dus la un acces mai bun la piață, la o calitate mai bună uh, în ce privește semințele, fertilizatorii, utilajele, iar economiile uh, economia zelor ACP a putut să fie diversificată. De asemenea, accesul la piața Uniunii Europeană este gratuită. Uniunea Europeană uh, va avea nevoie în continuare de importuri pentru a veni întâmpinarea necesităților sale și sperăm că capacitățile vor exista în continuare și că ne vom putea baza în continuare pe importurile de zahăr brut. În fine, aș dori să vă informez că uh, există un grup de experți cu privire la viitorul pieței zahărului. Acesta tocmai a fost înființat uh, și statele membre fac parte din acesta. Astfel, piața zahărului este monitorizată, sunt prezentate statistici și uh, situații de criză și se amizajează și uh, perspectivele viitoare, inclusiv o analiză a impactului privind uh, reforma asupra țărilor ACP. Parlamentul European a fost invitat uh, la a acest grup, așa cum se întâmplă și cu toate celelalte grupuri. Digi Agri vă stă la dispoziție pentru a vă uh, oferi orice informații suplimentare cu privire la progresele înregistrate de acest grup de experți. Mulțumesc! Thank you very much. Maria Hoibuch. Mulțumesc, Maria Hoibuch. Mulțumesc foarte mult pentru explicațiile oferite de comisie. Sunt uh, cât se poate de conștientă că aceste convenții, că aceste acorduri comerciale nu au fost schimbate și că accesul la piață va rămâne în continuare același. Și totuși trebuie să ne gândim că prețul zahărului în ultimii ani a căzut atât de puternic încât uh, vânzarea de zahăr pentru țările ACP și acolo vorbim de micile exploatații, e bine, acestea au ajuns la un preț care acum Intervenție fără microfon din sală. În continuare, așadar, diversificarea în uh, aceste țări uh, a fost realizată mult prea puțin. Dumneavoastră spuneți că vreți să verificați uh, cum funcționează acum PAC și care sunt implicațiile eliminării cotei la zahăr. Cu toate acestea, cred că, în calitate de Uniune Europeană, ar trebui să avem o coerență politică pe care să o verificăm mereu pentru a ne asigura că încheiem în mod corespunzător acordurile comerciale și convențiile din domeniu. În felul acesta putem să avem o privire uh, în permanență orientată a la nivel mondial. Sigur că înțeleg perspectiva Comisiei uh, asupra zahărului, însă trebuie să vedem ce s-a întâmplat și la fața locului și acest lucru nu este suficient pentru a asigura și a proteja um, un standard decent de viață al uh, celor care au exploatații în zonele respective. Președinte, observ că nimeni nu dorește să mai adreseze vreo întrebare, am eu câteva întrebări. Îmi amintesc reforma zahărului și mi-amintesc ce s-a întâmplat în 2006, pentru că eram membru supleant în această comisie și domnul Kenneth era prezent uh, și s-a discutat despre toate aceste măsuri la vremea respectivă. Știu care este teoria. Însă, mă întreb dacă ați analizat cu adevărat ce s-a întâmplat cu uh, fermierii în, din regiunile producătoare de zahăr. Eu sunt uh, președinta grupului de comerț uh, corect fair trade în, aici și sunt curioasă dacă ați analizat uh, cum stau lucrurile în uh, această direcție. Au ajuns banii cu adevărat la uh, oameni? Și cine a beneficiat de reforma zahărului? M-ar interesa să știu acest lucru, pentru că la vremea respectivă ni s-a spus că uh, prețurile vor scădea pentru consumatorii europeni și că uh, Sigur, mai există cota la lapte și acolo va exista această discuție. Însă, mă întreb dacă a existat vreo analiză care să arate cu adevărat cine este beneficiarul adevărat al acestei reforme uh, a zahărului. Și sigur, putem să vorbim uh, și să spunem că s-au obținut anumite cifre, însă uh, cum stau lucrurile într-adevăr pentru cei care sunt afectați pe teren? Pentru că aici diversificarea nu a ajuns uh, și nu s-a răspândit suficient. Și poate că ar trebui să acționăm înainte să fie prea târziu, să mai analizăm o dată această politică și să vedem dacă a funcționat. Pentru că spuneți că totul a funcționat, avem banii, uh, că s-a întâmplat asta și aia, însă nu asta auzim noi de pe teren. Poate că Comisia ar putea să mai privească o dată lucrurile înainte să ajungem la anul 2017. Și aș vrea să știu cu adevărat cine a beneficiat de pe urma reformei. Pentru că înțeleg chiar și în Uniunea Europeană și poate colegii de la DG Agri ne pot uh, spune acest lucru. Sigur, fermierii uh, primesc această plată unică acum, nu mai primesc niciun fel de sprijin pentru producție, însă, în anumite țări, după cum am înțeles, uh, se primește un ajutor suplimentar. Acest lucru este permis de noua reformă PAC, să se primească bani suplimentari, astfel încât aceștia să poată face față uh, competiției oferite de către fermierii din țările în dezvoltare. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă Hoibuc, pentru întrebările suplimentare adresate. Aș dori să fac câteva observații și apoi, dacă îmi permiteți, voi uh, da cuvântul colegului meu. Voi începe cu ultima dumneavoastră observație. Cine beneficiază de această reformă? Ei bine, am avut o revizuire intermediară în 2010 care nu a fost uh, concludentă, după cum spuneam. Avem în continuare 17 programe care sunt în continuare operaționale și avem 43 uh, de milioane de euro care încă trebuie cheltuiți. Ca de obicei, uh, speculez pentru că nu am o confirmare din partea unității de evaluare, însă, ca de obicei, uh, măsurile de acest gen vor uh, beneficia de o evaluare finală și lucrurile vor fi analizate cu atenție pentru a vedea care a fost eficiența măsurilor implementate și cine au fost beneficiarii. Sigur că nu putem să facem la acest moment o declarație explicită pentru că programul este încă în desfășurare. Comisia de multe ori solicită evaluatori externi pentru a se asigura că evaluarea este una obiectivă. Deci este puțin uh, prematur să ofer un răspuns. Această întrebare însă este justificată. Sunt convins că există uh, o evaluare finală care va fi realizată probabil anul viitor sau în 2 ani, atunci când majoritatea programelor vor fi fost deja încheiate. Însă, după cum am subliniat, încercăm să organizăm programarea împreună cu părțile implicate acest lucru este mereu în atenția noastră și este practica obișnuită. Apoi, în ceea ce privește observația doamnei Hoibuch, ați subliniat că prețul la zahăr a căzut puternic și a ajuns la un nivel foarte mic, foarte dificil pentru producători pentru cei care cultivă uh, sfeclă de zahăr. La început, în 2006, a fost cât se poate de clar că prețurile sunt îngrozitor de mari, pentru că acesta era, până la urmă, sensul acestei măsuri. Ca atunci când anumite țări beneficiază de un avantaj competitiv pentru cultivarea de sfeclă de zahăr, atunci să încercăm ca uh, cultivarea de acolo să devină mai competitivă și mai eficientă în uh, locurile unde nu avea sens pe termen lung ca țările respective, uh, ca urmare a beneficiilor uh, geografice sau din cauza solurilor. E bine, acolo unde nu se puteau aștepta la așa ceva și în 2006 era cât se poate declar că prețul care ajunsese la 300 de euro pe tonă va scădea la un moment dat. Deci, dacă speca de zahăr ajunsese la un anumit preț, dacă acesta nu mai era competitiv, atunci la nivelul producției ar fi trebuit să se realizeze o diversificare și este cât se poate de clar că acesta a fost unul dintre obiectivele acestui program. De ce nu s-a întâmplat uh, la nivel uh, individual întotdeauna acest lucru? Ei bine, asta uh, va reieși din evaluarea individuală. Însă îmi imaginez că tocmai pentru că a existat o preferință și anumite avantaje comerciale, tentația nu a fost foarte mare spre diversificare, ci mai degrabă s-a încercat uh, preluarea acestui avantaj uh, financiar și prelungirea sa. Am încercat ca în astfel de locuri, unde pe termen lung nu avea sens să se continue pe această direcție, să forțăm diversificarea. Sigur, dacă am reușit sau nu în toate cazurile, nu pot spune, dar acolo unde nu s-a reușit, a fost o greșeală a comisiei sau a fost o greșeală a grupului țintă, de alegere a grupului țintă. Nu se știe încă care este rezultatul în această privință, însă aș dori să mai dau cuvântul și colegului meu, Nivelul de preț uh, care a fost constatat în 2012-2013, uh, care era cam la 700 de euro pe tonă, era nesustenabil. 200-300 de euro uh, era prețul vehicular la nivel mondial și prețul uh, s-a a scăzut la 434 de euro pe tonă de zahăr alb, dar prețurile au rămas la un nivel premium raportat la prețul la nivel mondial. Nu există niciun efect la nivelul pieței globale uh, ca urmare a uh, anunțului de renunțare a cotelor prin, uh, în 2017. Prețul a scăzut pentru că s-a devalorizat realul brazilian și în felul acesta exportul de zahăr a devenit foarte atractiv, iar uh, subvențiile indiene uh, în sectorul de zahăr au dus de asemenea la o producție sporită în India și uh, exporturile au crescut, exporturi care erau subvenționate. În ceea ce privește sprijinul despre care vorbeați, asistența directă acordată, acesta poate fi legată într-o oarecare măsură de producție. Da, 10 membri au notificat că vor aplica măsura în uh, sectorul zahărului. Deci, uh, într-o zonă conexă cu cea despre care vorbim, dar acest uh, sprijin formal nu duce la creșterea producției. Este un sprijin aplicabil numai în situații de nevoi speciale, specifice. Deci cred că în această privință grupul uh, Uniunii Europene uh, pentru zahăr, care s-a întâlnit uh, anul trecut, analizează toate aceste aspecte și uh, încearcă să descopere și ce înseamnă acest sprijin uh, benevol suplimentar. Este un sprijin oferit suplimentar pe lângă plățile directe și cu siguranță vă voi oferi uh, ulterior ceva mai multe informații. Există o reuniune uh, a grupului uh, de resort uh, în cadrul DG Agri pe viitor și atunci vom mai discuta despre aceste lucruri. În ceea ce privește așteptările pe termen mediu, ținând cont și de dezvoltările pieței zahărului la nivel mondial, bine, uh, zahărul și prețul la zahăr a crescut, exporturile din țările ACP vor reprezenta în continuare o alternativă pentru piața Uniunii Europene și, de asemenea, în ceea ce privește uh, piața țărilor uh, în dezvoltare, nu există niciun risc. Știm că Uniunea Europeană și importurile uh, acestea vor scădea, însă vor scădea doar ușor. Uh, aș mai avea și o întrebare, poate nu puteți să-mi răspundeți astăzi. Câți uh, bani reprezintă plățile directe? Poate că nu aveți aceste cifre acum, dar uh, deci care este dimensiunea, care este amploarea acestei finanțări? Despre câți bani vorbim aici? Vorbim despre 176 de milioane. 176 de milioane, ok. Și în fine, colegului de la DEFCO o întrebare? Am înțeles că evaluați după încheierea programelor, însă ar putea să fie prea târziu. Așteptăm încă doi ani până se încheie programele, apoi evaluăm dacă banii au ajuns la fermier sau nu. Și dacă nu, asta e, a fost îngrozitor, ridicăm din numeri și asta este. Poate că ar fi mai proactiv să procedăm altfel, pentru că delegațiile în țările respective sunt cele care iau deciziile și mă întreb dacă săptămâna viitoare nu ați putea discuta cu delegațiile întrebându-le ce se întâmplă cu acești bani, dacă ei ajung într-adevăr uh, la uh, beneficiar. Rugați-le să facă o evaluare pentru că ar fi util să aflăm dacă um, banii ajung unde trebuie sau nu. Ar fi trist să nu facem nimic dacă nu se întâmplă așa, pentru că mai avem uh, mulți bani de alocat. Așadar, iată, există șansa de a face ceva și dacă nu facem uh, și nu procedăm corect, deși există șansa de a îmbunătăți lucrurile, atunci cred că este păcat. Thank you, Mr. Chairperson. Now, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim despre 1,2 miliarde cheltuite în ultimii 10 ani în 18 state diferite, în principal. Deci când am menționat evaluarea, eu mă refeream doar la evaluarea globală a programului global. Este o practică comună la comisie, totdeauna avem o revizuire la jumătate de parcurs pentru a reorienta programul dacă este necesar, cum bine ați spus, altfel nu ar avea sens, și evaluarea finală. În plus, dar sincer, această informație nu este disponibilă la ora actuală, Însă, în plus, practica normală și eu am lucrat în cinci delegații diferite ale comisiei și nu am constatat niciodată că în cazul în care aveam un program sau, și mai ales un program important sau delicat și zahărul este delicat, mai ales când lucrez la politica de reorientare, și deci nu am constatat niciodată ca pentru aceste programe specifice să nu facem o evaluare pe termen mediu și sigur una finală. În cele cinci delegații unde am lucrat eu, practica curentă era ca ori de câte ori era o chestiune sensibilă să facem două evaluări uh, la jumătate de parcurs, deci mai întâi un studiu de fezabilitate care evalua detaliile programării și când era vorba de un program sensibil, la un an după aceea se face o primă revizuire și apoi o a doua. Tocmai ca să avem exact uh, o imagine uh, clară asupra lucrurilor care ar putea devia deci, din experiența mea personală, pot să vă spun acest lucru. Am fost și în Guiana, care e o țară producătoare de zahăr, și deci aceasta era o practică obișnuită. Atunci când am vorbit despre evaluare, eu m-am referit doar la evaluarea globală, vă mulțumesc. Well, the... Mulțumesc, poate că cei care ne vor contacta în legătură cu problemele, ne vor spune mai multe. Dați-mi voie să clarific ce am menționat eu nu este 4% din suma totală, ci 4% din asistența alocată voluntar. Bun, deci a, am înțeles, nu era vorba de o sumă uh, enormă. Bun, mulțumesc uh, foarte mult, spune președinta, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. După cum am mai spus, vom mai reveni. Punctul 19, diverse. Nu mai este nimic. Ultim, următoarea reuniune, 19-20 uh, aprilie, 20 aprilie la ora 3. Terminăm un pic mai devreme, iată că e bine, pentru că până la urmă începe vacanța încă din seara aceasta. Toată lumea merge acasă, drum bun celor care merg în vacanță. Weekend de Paște plăcut, ne vedem după aceea și uh, uite că de multe ori v-am ținut peste program și acum scăpați un pic mai devreme. Mulțumesc!